Okay, colleagues, good, af- good afternoon. Dragi colegi, bună ziua. Bine ați venit la reuniunea noastră. Avem o ordine de zi plină cu invitați interesanți pe subiecte importante. La subiectul 1 adaug un uh, raport în urma delegației la New York, unde raportorul comisiei noastre a fost prezent Uh, și ne va face o prezentare. Sugerez așadar că acesta să fie ultimul subiect uh, pe ordinea de zi de astăzi. Apoi, ce se întâmplă în uh, zona mediterană și migrația este un subiect care nu va mai fi dezbătut mâine, ci într-o altă dată, adică pe 10 noiembrie, pentru a avea suficient timp să facem amendamente de compromis. Libe și-a schimbat agenda, ordinea de zi, așa că avem mai mult timp. Oricum sunt vreo 96 de amendamente, la un aviz de 6 puncte doar, deci trebuie să transmitem un mesaj cât se poate de clar. Și pentru asta e nevoie de ceva mai mult timp. Apoi, Aveam uh, prevăzut o reuniune cu Envi Agri de Ziua Mondială a Alimentației, astăzi, în, uh, la PHS, în sala PC350. Președinta se corectează. Nu, e vorba de ultimul punct de pe ordinea de zi de mâine. Oricum, uh, vom parcurge toate punctele înainte să trecem la reuniunea comună de mâine după amiază. Deci vom trata toate subiectele, absolut toate subiectele, inclusiv uh, întrebările cu solicitare de răspuns oral pentru comisie, înainte de a merge la uh, reuniunea comună cu Envi și Agri. Sunteți de acord cu aceste modificări? Le adoptăm. Mulțumesc! Câteva comunicări înainte de a trece la treabă. Pe 15 octombrie, joi, e de dimineață, avem o reuniune comună cu AFET pentru a discuta despre candidații la premiul Saharov în, uh, lumea, în uh, sala A5G3. Deci avem votul pentru premiul Saharov. Iar luni, lunea viitoare, avem o reuniune extraordinară cu comisarul Mimița, care ne va prezenta noua carte verde a acordului post-Cotonou va avea loc o prezentare lunea viitoare la 15.30. Oricum, uh, veți primi notificări adiționale înainte de ambele evenimente pentru a putea să treceți aceste lucruri în agenda dumneavoastră. Punctul 3. Adoptarea procesului verbal al reuniunii din 3 septembrie. Dacă aveți comentarii de făcut, vă rog frumos să semnalați acest lucru secretariatului până la finele acestei reuniuni. Dacă nu, vom adopta procesul verbal în formula sa actuală. În dosarul dumneavoastră, la punctul 4, aveți deciziile coordonatorilor de pe 22 septembrie, un proiect de decizii. Dacă aveți comentarii, vă rog frumos să le transmiteți iarăși secretariatului dacă nu, vom adopta textul așa cum este el formulat. Trecem la punctul 5. Anunțuri din partea Comisiei. Avem un nou coleg de la Comisie, domnul Vincent Grimaud. El este noul nostru om de legătură cu Comisia. E însoțit de Hoiana Pavlic. Dacă aveți comentarii, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Eu sunt uh, șef de unitate la DIGIDESCO pentru relația cu Parlamentul și vă voi sta la dispoziție de acum încolo. Ce voiam să vă spun astăzi? Mă refer la ce s-a întâmplat săptămâna trecută la comisie a fost uh, adoptat un uh, document de codecizie în ceea ce privește viitorul parteneriatului dintre UE și statele ACP. Din partea Comisiei, acesta a fost primul pas oficial înspre un acord. N-am vrut să avem o poziție timpuriu formulată, avem doar un document de lucru care vrea să pună bazele unei consultări ample, să adopteze subiectele cheie cât se poate de deschis. Săptămâna viitoare veți discuta și cu uh, comisarul Mimita și vă va prezenta în detaliu acest uh, document în speranța de a avea mai apoi o dezbatere bună cu această comisie. Președinta, da, uh, așteptăm cu nerăbdare reuniunea de lunea viitoare. Bun venit uh, la comisia noastră, cu siguranță ne vom vedea mai mult și pe viitor. Trecem la punctul 6. Educația pentru copii în situații de urgență. După cum știți, înainte de vară, comisia noastră a decis să transmită Comisiei o întrebare cu solicitare de răspuns oral și o rezoluție în ceea ce privește educația pentru copii în situații de urgență. Vom vota această întrebare cu solicitare de răspuns oral și rezoluția în data de 10 noiembrie, când ne reunim. S-a mai vorbit despre această problemă, despre ce se întâmplă cu copiii care sunt refugiați. Vom discuta la următorul punct despre misiunea din Turcia, unde am văzut la fața locului care sunt provocările din taberele de refugiați, ce se întâmplă cu copiii care trăiesc în taberele de refugiați și cum nu au acces la uh, educație. Chiar știu o persoană care a ratat 11 ani de educație din cauza că s-a aflat într-o tabără de refugiați din Somalia la vremea sa. Este o situație disperată, uh, Acum știți prea bine că există acest val de refugiați din Siria și dacă întrebați pe oameni uh, de ce pleacă, vă vor răspunde dacă au copii, că este din cauza că nu uh, au acces la educație copiilor. 65 de mii de copii trăiesc în această uh, situație la ora actuală și nu se bucură de educație. În bugetul nostru noi am cerut o majorare pentru a putea să finanțăm proiecte de educație oferite copiilor din taberele de refugiați, sperând să obținem o schimbare, pentru că la ora actuală doar 2% din buget este uh, dedicat acestui fapt. Noi am vrea o majorare până la 4% și sperăm că această schimbare să vină. În acest context, e util că avem uh, o dezbatere cu experți uh, din partea Comisiei dar și cu reprezentanții ai ONG-urilor și ai Națiunilor Unite care sunt cât se poate de implicați cu toții în ajutorarea acestor copii. Knowles Skinner este directorul UNICEF uh, la Bruxelles, Marian Lenzu de la Digi. Apoi uh, un reprezentant al unei organizații umanitare de ajutorare a copiilor uh, în situații de urgență, Lucy Strickland de la World Vision și alții. Fiecare vorbitor are la dispoziție 10 minute, după care deschidem dezbaterea pentru colegi. Și începem cu doamna Skinner de la UNICEF. Când am fost în Turcia, am văzut la fața locului ce face UNICEF și am fost uh, foarte impresionată de ce se întâmplă și câte acțiuni sunt întreprinse pentru ca, într-adevăr, copiii să poată merge la școală. Mulțumesc! E o plăcere pentru mine să fiu aici. Uh, am fost numită recent director UNICEF uh, pe lângă Bruxelles. Am fost reprezentant UNICEF în Ruanda, în Muntenegru, însă uh, sufletul meu a fost mereu în domeniul educației. după război, am fost ofițer de educație în Kosovo în urmă cu 15 ani, unde împreună cu autoritățile am încercat să construim un sistem educațional după un război. De asemenea, după cutremur am fost în Haiti pentru a oferi ajutor în domeniul educațional Având așadar această experiență, pot să vă spun că aceste intervenții sunt unele care salvează vieți omenești. În momentul în care oferi servicii de educație în zonele post-conflict, uh, post-dezastre naturale, chiar poți să faci o schimbare majoră în viața oamenilor, le salvezi viața și de aceea mă bucur foarte mult că pot să vă împărtășesc experiența mea astăzi aici. Doamna președinte, dumneavoastră ați început cu câteva statistici. În plan global, copiii care uh, cu vârsta dintre 6 și 11 ani, care nu merg la școală, sunt în număr de 59 de milioane. Mai mult decât atât, 65 de milioane de adolescenți între 12 și 15 ani nu se bucură de dreptul la educație. 43% din totalul copiilor care nu sunt în școală sunt din țări afectate de crize umanitare. Tinerele femei din zonele de conflict au 90% șanse să nu mai meargă la școala secundară, comparativ cu uh, uh, celelalte femei de vârsta lor, tinere fete de vârsta lor din alte țări. 28,5% 28 milioane de copii care nu merg la școală în zonele de conflict uh, sunt, uh, ar fi în casele primare și 15 milioane de copii uh, nu se bucură de nici un fel de educație. 2,7 milioane de copii nu merg la școală în Siria. 76% din școlile din Yemen sunt închise. 3,1 milioane de copii nu merg la școală în Sudan și pot să continue această listă îndelungată. E șocant ce se întâmplă, riscăm să pierdem o generație de uh, copii uh, care nu au nicio șansă fără educație. E nevoie de solidaritate globală pentru acești uh, copii, mai mult ca oricând. A oferi uh, educație în zone de conflict reprezintă acțiuni care salvează viețile. Educația te protejează din punct de vedere fizic și psihologic în vremuri de criză. Educația oferă cât de cât o, un, fel, un soi de normalitate în cele mai absurde situații și trebuie să încercăm să facem tot posibilul, dând dovadă de inovare, pentru a oferi posibilitatea acestor copii de a merge la școală. Pentru că, pe lângă serviciile de educație, automat vin și altele, cum ar fi apa, uh, alimentele, adăpostul. Tinerii care se bucură de educație vor fi niște tineri mult mai rezistenți deși uh, din partea donatorilor uh, nu mai vin atâția bani pentru educație, finanțarea generală nu a avut atât de mult de suferit. 39 de miliarde de dolari este suma necesară în, uh, în plan global dacă vrem într-adevăr să atingem obiectivul pentru dezvoltare cu privire la a oferi educație tuturor e nevoie de acoperirea unei lacune de finanțare în zonele de conflict pentru educație, e nevoie de noi mecanisme care să creeze o punte de legătură între uh, ce se întâmplă la fața locului și uh, accesul la educație. E nevoie de finanțarea educației în uh, situații fragile și salutăm în acest sens faptul că bugetul se vrea a fi majorat aici. Prin UNICEF a venit uh, și prin MADAD a venit prima finanțare uh, în Turcia, de exemplu, pentru educație. Parteneriatul dintre Uniunea Europeană și UNICEF este unul extrem de robust am reușit împreună să intervenim la nivel formal și informal, acolo unde a fost nevoie. Copiii sunt cei mai vulnerabili în situațiile de urgență și investiția în educație înseamnă investiția în acești copii și investiția în viață. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mai ales pentru faptul că v-ați uh, respectat timpul alocat, spune președinta. Ne-ați oferit o vedere de ansamblu ca să înțelegem amplitudinea acestei probleme. Este foarte complicat ce se întâmplă. Când am fost în Turcia, s-a pus uh, întrebarea dacă să se urmeze aceeași programă școlară și în tabăra de refugiați sau dacă de vreme ce se află în uh, Turcia de vreo trei ani de zile, de exemplu, pentru că așa era situația unora, să urmeze programa școlară uh, turcă. Este foarte complicat și sunt multe sensibilități la mijloc. Trecem așadar mai departe. Următorul vorbitor este Maria Lențu de la Digi Eco, responsabilă de protecția copiilor uh, în conflictele armate. De fiecare dată când vorbim despre acest subiect, pe de o parte avem ajutorul umanitar, dar de cealaltă parte acesta nu oferă pe termen lung ajutorul de care este nevoie. Dumneavoastră sunteți acolo pentru a acoperi această lacună și pentru a rezolva această barieră tehnică în calea finanțării. Doamna Lențu, aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair, and thank you for giving us the opportunity. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să mă refer la acest subiect atât de important astăzi. Sper, într-adevăr, să răspund tuturor întrebărilor împreună cu colegele mele. Cu toate că educația este pentru toți copiii, în toate situațiile, un drept fundamental, adesea se uită de ea în timpul unei situații de urgență. Și în ciuda cifrelor oferite de UNICEF, constatăm că mai puțin de 2% din bugetul uh, pentru uh, situații umanitare se îndreaptă în prezent către educație. Cu toate acestea, UNICEF a explicat cu toată tăria că educația este fundamentală pentru că le permite copiilor să-și construiască viitorul și în actuala situație de criză a migrației în Europa este evident faptul că mulți copii în prezent fug nu doar din zonele respective, nu doar pentru că n-au mâncare sau apă, ci și pentru că au nevoie de educație. N-am să insist asupra celor pe care deja UNICEF le-a explicat atât de bine. Implicarea în sector a Uniunii Europene a fost uh, sporită în ultima vreme, în urma uh, câștigării de către Uniunea Europeană a, prețul, a Premiului Nobel pentru Pace și am uh, elaborat inițiativa Uniunii Europene pentru Pace. Din 2012, inițiativa aceasta a sporit financiar în fiecare an. Am alocat peste 23 de milioane de euro, iar până la sfârșitul anului curent vom fi atins 1,5 milioane de copii în 26 de, co- de țări din întreaga lume cu banii aceștia. Numai în 2015 am alocat 10 milioane de euro la 16 proiecte pentru situații de urgență. Am hotărât să adăugăm 1 mm, și ceva milioane de euro pentru copii afectați de Ebola, pentru că mulți copii au fost împiedicați să aibă acces la educație din cauza epidemiei de Ebola. Banii aceștia au fost alocați prin două proiecte de către Salvați Copiii și UNICEF. În mijlocul actualei crize a refugiaților și pentru că aceste crize prelungite devin din ce în ce mai proeminente, este evident că trebuie făcut mai mult pentru a veni în sprijinul educației în situații de urgență, motiv pentru care comisarul și-a anunțat intenția de a spori sprijinul ECO pentru educație în situații de urgență cu dorința de a atinge ținta globală de 4% din bugetul umanitar dedicat situațiilor de criză și educație în situații de criză. S-a discutat de această problemă cu statele membre și cu Parlamentul European pentru a ne asigura că vom avea acest buget și salutăm faptul că grupul S și D și alte grupuri politice au făcut un apel pentru 26 de milioane de euro suplimentară alocați educației în anul 2016. Cu toate acestea, educația rămâne în Uniunea Europeană o responsabilitate partajată între Uniunea Europeană și statele membre. Condiții în care nu putem asigura fondurile doar din fonduri umanitare și trebuie uman mobilizate și alte fonduri în sprijinul educației în situații de criză. Colegul, colega mea de la ADEFCO o să vă ofere mai multe detalii în acest sens. Câteva exemple până atunci. Colaborăm strâns cu colegii de la dezvoltare pe plan intern în cadrul Comisiei pentru a ne spori alocările din cadrul programelor noastre pentru situații de urgență și de criză, de exemplu, avem delegații comune DEFCO-ECO în zonele în care sunt confruntate cu situații de urgență. A existat o delegație comună DEFCO-ECO care l-a însoțit pe domnul Stilianides în vara aceasta, de asemenea, într-o zonă afectată de criză. Programele pentru pace ale Uniunii Europene sunt continuate de instrumentele de dezvoltare. De exemplu, în cazul UNICEF și prezenței UNICEF în Turcia s-a realizat o finanțare în 2014 pentru educație pentru refugi refugiații sirieni din taberele de refugiați. Iar acum, uh, prin uh, fondul fiduciar pentru regiunea Madad, acest sprijin financiar a crescut. De asemenea, pentru Myanmar au existat finanțări începând din 2013 prin Salvați Copiii pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare și altor facilități în taberele de refugiați, inclusiv prin crearea de capacități în rândurile uh, educatorilor, ale cadrelor didactice prin finanțare, inclusiv din, uh, prin intermediul delegației Uniunii Europene, cu la nivel de 2 milioane în perioada 2015-2016. Trebuie așadar să pornim de la aceste povești de succes pentru a vedea cum putem să îmbunătățim aceste sinergii. Și la nivelul ECO-DEFCO avem un efort comun de îmbunătățire a capacității prin participare comună, de exemplu, la uh, seminarele anuale pentru educație organizate de DEFCO, în care discutăm cu persoanele de la punctele focale pentru educație pentru a vedea cum putem să ne îmbunătățim activitatea. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul doamnei Lorenzo din partea DG DEFCO. O tranziție firească, aș zice. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mie îmi face o deosebită plăcere să fiu aici pentru a discuta de această temă care apare în activitatea noastră privind educația ca fiind o prioritate extrem de importantă. Aș spune pentru început că titlul rezoluției, titlul acestei sesiuni, n-ar trebui să fie doar educație în situații de urgență, ci educație în situații de urgență și în situații de criză prelungită, fiindcă adevărul este că aceste urgențe se transformă din ce în ce mai des în boli cronice. Avem uh, sprijin pentru refugiați din tabere de refugiați care sunt acolo de 10, uneori chiar 15 ani și mai mult. Prin urmare vorbim despre implicarea pentru sprijinul acestora tuturor actorilor din domeniul umanitar. Cum arătau colegele mele mai devreme, poate că elementul cel mai important îl reprezintă modalitatea de a elimina bariera dintre dezvoltare și ajutor umanitar. Avem refugiați care au venit într-o tabără de refugiați și după câteva luni și după mai mulți ani, oamenii aceștia au rămas refugiați, au aceleași uh, nevoi, au un mod de viață asemănător – și trebuie să ne aplecăm asupra aspectelor practice legate de modul în care putem face legătura între diferitele instrumente de care dispunem, tocmai pentru a face această tranziție cât mai ușor, fără să provocăm niciun, nicio problemă. Am și câteva diapozitive pe care voiam doar să vă arăt pe scurt cu ce ne ocupăm noi în materie de educație în legătură cu statele fragile în special. O să vă ofer așa câteva cifre ca să vă faceți o idee cât de mult investim în prezent în uh, cadrul CSM prezent pentru finanțarea educației în situații de criză. Și apoi uh, câteva cuvinte despre mecanismele pe care le folosim, pentru că avem unele probleme în ce privește asistența pentru dezvoltare. Nevoia de educație în perioada 2014-2015 rămâne substanțială. Venim cu sprijin în cadrul uh, obiectivelor mileniului, uh, obiectivului 4 și vedem că cifrele au crescut în această perioadă față de CFM-ul anterior, în ciuda faptului că tendința de finanțare la nivel internațional a fost în scădere. Noi însă ne-am sporit finanțarea. Sigur că poate că cifrele în ce privește educația superioară, învățământul superior nu sunt neapărat relevante în mod imediat, dar ne-am concentrat pe programele regionale. Vedeți pe acest diapozitiv distribuția geografică a sprijinului financiar alocat. În total, am ajuns până la 39 de țări unde educația este un element central, un sector central. 50% din aceste țări sunt state fragile, le vedeți pe ecran în roșu. 2,7 miliarde de euro a fost bugetul total al Uniunii Europene, 60% din acesta a fost dedicat statelor fragile. Am uh, elimina din acest peisaj uh, învățământul superior. Vorbim așadar acum doar de învățământul de bază și profesional. Cifrele se împart în mod asemănător între Africa și Asia. 85% din sprijinul nostru pentru educație se îndreaptă către programele bilaterale. 15% se îndreaptă către Parteneriatul Global pentru Educație. Parteneriatul Global pentru Educație, GPE, pentru aceia dintre dumneavoastră care îl cunosc mai puțin, elaborează planuri și se ocupă de punerea în aplicare a acestora în materie de educație. În ultimii ani, alocările pentru țările în situații de conflict și pentru statele fragile s-au dublat aproape, de la 21 până la 49%. N-a fost o modificare de bunăvoie, ci a fost o modificare impusă de situația de fragilitate crescândă pe plan internațional. Și, ca ciclu de viață, GPE a finanțat cu uh, 375 de milioane de dolari în țările foarte afectate. Avem, cum spuneam, o responsabilitate partajată în materie de educație la nivelul Uniunii Europene cu statele membre. Problema o reprezintă însă punerea în aplicare, precum și aspectele practice de pe teren. vorbim pe scurt de patru mecanisme esențiale care funcționează, se pare, însă în toate cazurile, cel mai important element îl reprezintă planificarea care trebuie să țină seama de context în fiecare țară. Nu avem soluții uniforme, unice pentru toate țările, ci trebuie să ne concentrăm pe situația din fiecare țară. Lucrurile au funcționat foarte bine în cazul anumitor delegații și oficii ECO care au colaborat de la bun început în vederea definirii corecte a intervențiilor necesare. Cel mai bine a fost acolo unde am utilizat în mod complementar resursele noastre, am putut interveni rapid, am putut depăși procedurile mai îndelungate, deci ECO a intervenit pentru 12 sau 18 uh, luni și am preluat, practic, finanțarea ulterior. Noi înșine. Avem și exemple foarte bune despre cum s-au întâmplat aceste lucruri în practică. Au fost însă inițiative mai degrabă ad hoc, care au depins de cazuri și persoane punctuale, ar fi tare bine însă dacă am avea o abordare mai formalizată în acest sens și mai sistematică, cu acorduri mai sistematice între ECO și DEVCO. Și acum câteva cuvinte despre alte câteva mecanisme. Avem pe teren exemple foarte bune și poate că n-ar strica să prezentăm mai multe cifre în acest sens. Avem uh, un program regional pentru Asia, pentru persoanele dezrădăcinate. Să vă dau un exemplu aici. Susținem taberele de refugiați din Thailanda cu de circa 15-20 de ani. Ori, în, ultimele, în ultimii 5 ani, ne-am concentrat aproape exclusiv pe educație. Pentru că în speranța unei reintegrări în Birmania, vrem să îi pregătim pe acești oameni să se întoarcă în Birmania, Myanmar. Un alt exemplu unde, iarăși, avem o experiență limitată, dar promițătoare, o reprezintă fondurile fiduciare ale Uniunii Europene, așa numitele trust funds – care amestecă resurse din ECO și din alte părți ale bugetului Uniunii. Deci aici nu ne confruntăm cu bariera aceea cu care ne confruntăm de obicei între dezvoltare și asistență umanitară. Avem uh, aici finanțare, fondul financiar pentru uh, tabera de refugiați de la Madabs, refugiații sirieni, precum și fondul pentru migrație, cu mai multe nume, unde aspectul legat de educație va, fi, va juca un rol determinat. Apoi parteneriatul global pentru educație, prin care, pentru care există un mecanism specific de abordare a situației. Se pot declanșa alocări automate de 25% către țările vizate în caz de criză. pe teren, în situații de criză, instrumentul acesta se dovedește extrem de util, este rapid, se folosește ușor și a și fost declanșat în, în uh, Sudanul de Sud și în, în uh, Republica Centrafricană până în prezent. Sigur, alocările sunt undeva între 30 și 50 de milioane de dolari, 20% reprezintă o cifră destul de limitată, dar instrumentul în sine este foarte util și am putea să ne inspirăm din el și în alte cazuri. Și în fine, s-a făcut un apel uh, să participăm la Platforma pentru Educație, Platforma Comună, o inițiativă prin care se încearcă identificarea problemelor în materie de finanțare, unde se creează barierele între asistența umanitară și dezvoltare, cum pot fi ele îndepărtate, atât prin intermediul unei platforme care să asigure continuitate și coerență la nivelul politicilor, cât și, eventual, printr-o platformă de finanțare. Se vorbește de asemenea despre un fond umanitar pentru educație. Deci, Participăm la discuțiile din cadrul grupurilor tehnice și primele rezultate vor apărea înaintea summitului privind asistența umanitară, deci undeva până la sfârșitul anului. Mulțumesc foarte mult! Deci vorbiți în continuare de acea Comisie Internațională pentru Educație, nu? Această dezbatere a noastră va alimenta studiul de care vorbiți al Comisiei aceleia. Deci, dumneavoastră vă referiți la o inițiativă a Uniunii Europene sau a Națiunilor Unite? E o platformă comună, dar sunt atât de multe inițiative că nu mai știu exact cum se leagă unele de celelalte, pentru că la New York am auzit de o altă inițiativă lansată acolo, din partea unui minist- ministrului din uh, Regatul Unit, din Danemarca, deci impresia mea este că apare pericolul unui număr prea mare de inițiative. Sunt inițiative și din partea sectorului privat. Nu știu cum se leagă toate aceste inițiative împreună ca până la urmă oamenii de pe teren să și profită de pe urma lor. Bun, acum vă dau cuvântul dumneavoastră să vorbiți în numele celor de pe teren. Până acum am auzit pe cei care vorbesc în numele instituțiilor, dar spuneți-ne dumneavoastră ce se întâmplă pe teren. Thank you very much, Madam Chair. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, Mă numesc Lucy, reprezint uh, ONG-urile, sunt un specialist în uh, educație în situații de urgență și sper să uh, vă aduc un pic savoarea de pe teren. Sunt pregătită în sectorul educației și ca formare recent am pus în aplicare în Irakul de Nord un program de educație pentru comunitatea persoanelor strămutate intern Mă bucur foarte mult că s-a vorbit de amânare, pentru că dacă privim statisticile și privim uh, media anilor pe care refugiații uh, le petrec într-o tabără de refugiați, uh, e vorba de 17 ani, e vorba de efectiv perioada de formare a unui copil. Pentru cineva care a fost la fața locului ani de-a lungul, și care a văzut care este impactul favorabil al educației. Atunci când vorbesc despre educație, vorbesc despre educație de calitate și vorbesc întotdeauna despre educație și uh, protecție. Educația ca un instrument pentru a proteja. Și pentru mine lucrurile sunt cât se poate declare. Trebuie să investim în educație. Cred că este important pentru noi să înțelegem uh, câte situații de urgență se înregistrează pe glob la ora actuală, situații eh, de urgență de nivelul 3. Există dezastre naturale, există situații cronice de urgență. În 2013 ne-am confruntat cu tifonul în Filipine. Recent m-am întors din Nepal. Eh, știm că în luna aprilie acestui an acolo a avut loc un cutremur ehm, ne confruntăm de asemenea cu situația dezastroasă din Siria, care se extinde în Liban, în Iordania, înspre Europa și situațiile de urgență din Sudanul de Sud, din Republica uh, Centrafricană. Există așadar copii care nu beneficiază de dreptul de a primi educație și nu dispunem de fondurile necesare pentru a ne ridica în înălțimea nevoilor acestor copii în ceea ce privește educația. Știți că există bariere în ceea ce privește limba, programa școlară, în ceea ce privește sprijinul pe care părinții îl oferă, încurajarea pe care o oferă copiilor de a merge la școală. Aș dori să vă vorbesc câte ceva și despre vocea copiilor. Organizația mea, World Vision, a colaborat cu UNICEF, am emis recent un raport uh, care urmărește să pună copiii în centrul summitului internațional. Am colaborat și cu Salvați Copii, am uh, discutat cu peste 6.000 de copii în uh, vederea acestui summit internațional pentru ajutorul umanitar și copiii au pus accentul pe educație și pe protecția lor în orice situație, fie că e vorba de conflict, de crize prelungite sau dezastre naturale. Cred că este foarte important ca în acest for să um, dăm grai voci copiilor, pentru că aceasta uh, este ceea ce doresc copiii și comunitățile. Vă rog, vă încurajez să citiți acest document. Este un document care prezintă studii de caz din uh, Uh, Congo, din Etiopia și din Sudanul de Sud. Firul conductor în toate aceste povești este că copiii pun accentul pe educație și cer educație. 98% dintre părinții care au la parte la studiul din Congo, de pildă, spun că educația este la fel de importantă ca adăpost, hrană și apă. situația de urgență nu s-a terminat, iată de ce sprijinul de urgență nu poate înceta. Mulți copii spun că la școală pot învăța și acest lucru îi face să se simtă, să-i face să se simtă bine. Cred că este important să ținem cont de acest aspect și uh, să luăm notă. În uh, Irakul de Nord, în ceea ce privește comunitatea persoanelor strămutate intern, uh, sau au uh, purtat de asemenea discuții cu copii în ceea ce privește această campanie de a readuce copiii la școală. Am uh, discutat cu fete care ne-au spus că dacă nu ar putea veni la școală, ar trebui să se căsătorească și nu este viitorul pe care și-l doresc. Știm că atunci când fetele beneficiază de educație, li se respectă dreptul la educație, uh, comunitatea are de câștigat, coeziunea socială, pacea în general. Există așadar un factor multiplicator clar asociat educației. În ceea ce privește dovezile existente, cred că este foarte important să aducem cât mai multe dovezi în ceea ce privește impactul pe care îl are educația. Există multe informații care însă nu sunt justificate de dovezi concrete. Văd acest lucru zi de zi în activitatea mea ca practician, trebuie însă să documentăm în mod riguros ce se întâmplă la fața locului și care este impactul inițiativelor noastre asupra copiilor și asupra vieții comunității. Cred că este important să spunem că comunitatea ONG-urilor salută angajamentul comisarului de a aloca 4% din bugetul Uniunii Europene pentru situații de urgență. Cred că este de asemenea important să ținem cont de faptul că vorbim de un minim 4%, vorbim de modele flexibile de finanțare multianuală pentru educație. Este una din problemele cu care mă confrunt în activitatea mea, și anume planurile de finanțare cu durată de un an nu sunt suficiente. În Irak, de pildă, ne luptăm ca proiectul nostru să, să beneficieze în continuare de finanțare. Suntem conștienți de cât este de important ca copiii să beneficieze de um, educație, dar și să încadrăm această educație pe care o primesc în sistemul formal de învățământ. Acești copii care um, așadar beneficiază de proiectele noastre uh, sunt, să fac eforturi pentru ca educația pe care ei o primesc în mod non-formal să fie recunoscută, să fie atestată și de instituțiile formale de învățământ. De pildă, copiii din tabăra Dadaab din Kenya, timp de 20 de ani, pregătirea pe care au primit-o, pregătirea pe care au primit-o dascălii de acolo este certificată, este recunoscută. Prin urmare, atunci când dascălii uh, se întorc în uh, Somalia, toată pregătirea pe, de care au beneficiat nu se pierde. Este un sistem complex, de fapt. Nimic nu e simplu. Evident. Cred că ne-am concentrat foarte mult asupra prelungirii crizelor și uh, după ce am petrecut timp în Filipine în urma um, dezastrului provocat de tifonul Haiyan, după ce s-a întâmplat uh, în Nepal, în urma cutremurului, cred că trebuie să ținem cont um, de ce se întâmplă în situații de uh, dezastre naturale și care este, de fapt, urgența după urgență. Um, ne concentrăm, de, de pildă, asupra protecției civile. Uh, Um, s-au făcut um, progrese considerabile în ceea ce privește proiectul de um, rezistență și de protecție civilă în zona Asia-Pacific și noi facem eforturi ca fiecare școală, fiecare școală nouă din Nepal să fie o școală sigură am constatat că în Nepal am fost foarte norocoși pentru că cu tremurul nu s-a produs într-o zi în care copiii să fie la școală. Știm, de pildă, în Haiti, când s-a produs cu tremurul, eh, Ministerul Educației s-a prăbușit și uh, copiii au fost uh, uciși în subdărâmături. În Nepal, însă, am asistat la o altă situație și, de asemenea, proiectul de, procesul de recuperare este unul esențial. Pentru a conchide, pentru că cred că am consumat destul timp, cred că e important, uh, ca ultimă remarcă, să spunem că comis, comunitatea ONG-urilor este recunoscătoare pentru eforturile făcute pentru ca acest prag de 4% să fie o realitate operațională. Cerem însă un mecanism coordonat și un efort intern pentru a coopera cu Comisia pentru ca proiectele uh, și programele ONG-urilor să uh, se bucure de succes în uh, zonele fragile. Cerem de asemenea înființarea unui nou mecanism de finanțare global pentru educație în situațiile de urgență și de crize prelungite pentru a permite finanțare la timp, previzibilă, capabilă să ofere educație de calitate și posibilități de formare pentru um, copii și adolescenți. Nu am vorbit de adolescenți, este un alt grup pe care trebuie să-l luăm în considerare. Cred că ultimul, uh, ultima mea remarcă, educația este o investiție, nu este o cheltuială. În situația imediată, după urgență, oferă protecție, salvează viețile și permite copiilor să crească, să-și revină, dar și mai important să se dezvolte chiar și în mediile cele mai ostile și iată ce vorbeam, de fapt, uh, prin rezistență, să um, formăm niște copii rezistenți care să-și poată reveni în urma uh, Trebuie să ne asigurăm că copiii sunt sprijiniți și protejați, indiferent de circumstanțele acestea, și că nevoile de educație ale copiilor chiar sau mai cu atât mai mult în situații de crize, uh, să fie un lucru indiscutabil. Mă bucur, mă bucur că ai vorbit de tineri, uh, adolescenții cu vârstă de peste 16 ani. În Turcia, una din principalele categorii problematice a fost tocmai această categorie de vârstă. Ei sunt primii care se grăbesc să plece pentru că simt că nu au niciun viitor. În Siria se tem de um, ISIS. Nu există prea multe oportunități pentru acești copii acolo. Nu e suficient să vorbim așadar de educație. Există țări care la ora actuală oferă locuri la uh, universitate, burse, taxele de școlarizare în anumite țări ale Uniunii Europene, de pildă în țara de unde vin eu, sunt considerabile. Așadar, cum le oferim o uh, perspectivă viabilă tinerilor. Vă mulțumesc tuturor acelor care ați luat cuvântul. Um, am avut un grup destul de variat. Cu toții v-ați încadrat în timpul alocat, lucru extrem de folositor. Am să-i dau acum cuvântul lui Enrique Guerrero, raportorul nostru uh, permanent pentru ajutor umanitar și care pregătește um, activitatea noastră pentru conferința de la Istanbul și modificările care trebuie făcute în viitor ajutorului umanitar. Enrique, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, Simulțumesc, Davor, pentru că a lansat această întrebare, rezoluție care ne permite să vorbim de crizele umanitare, atât acelea care sunt rezultatul unui dezastru natural, cât și acelea care apar în situații de conflict, situații la care trebuie să oferim un răspuns cât se poate de repede, cât și acele situații, uh, așa cum s-a semnalat deja, de criză prelungită care um, se întind pe durata mai mulți ani și care pot um, acapara chiar uh, toată durata vieții unor tineri. Nu am să mă lungesc prea mult pentru că prezentările invitatelor noastre au fost cât se poate de clare. Aș dori însă să reiau ultima parte a intervenției reprezentantei World Vision, care spunea că educația este o investiție nu o cheltuială. Mi se pare că în anii 80 un laureat al Premiului Nobel pentru Economie și-a uh, dedicat activitatea tocmai pentru a scoate în evidență că acele țări care nu investesc în educație înregistrează niște rezultate în ceea ce privește um, economia și bunăstarea cetățenilor, um, înregistrează rezultate negative așadar. Dacă acest lucru se întâmplă în țările dezvoltate, cum cu atât mai mult motiv nu se va întâmpla în țări în, uh, care se confruntă cu situații de criză. Am uh, lucrat mai mulți ani în învățământ uh, și eu și uh, cei care am lucrat în domeniul învățământului am arătat întotdeauna că educația oferă oportunități tinerilor, chiar le marchează viitorul și, în al doilea rând, permite evoluția socială, dezvoltarea comună și, în al treilea rând, contribuie la reducerea inegalităților și dezechilibrelor în cadrul societății. În plus, când e vorba de situații de criză, educația e folositoare din mai multe puncte de vedere. De pildă, poate fi un instrument pentru a promova pacea, pentru a evita conflictul. Un copil educat într-o tabără de refugiați, rezultat al unei crize umanitare, este un element pentru menținerea păcii. De asemenea, poate fi considerat un catalizator pentru a reduce efectele anumitor crize. Ne gândim, de pildă, uh, la epidemia Ebola sau la alte situații în care, prin intermediul copiilor, s-a reușit transmiterea unor modele de comportament copii, uh, familiilor copiilor um, și, în acest fel, s-a reușit diminuarea efectelor uh, acelor crize. Poate fi vorba, de pildă, și de um, prevenirea consecințelor negative ale unor dezastre naturale. În toate aceste situații, educația copiilor este un element cheie. Linda vorbea de situația în, taberele de refugiați, în tabăra de refugiați din Turcia. În urmă cu două săptămâni eu însumi am fost în Liban și în Siria, unde am vizitat tabere de refugiați și am trăit printr-o situație cu care cu siguranță s-au confruntat uh, invitații noștri părinții acestor copii sunt dispuși să renunțe la o parte din hrană, însă nu sunt dispuși să renunțe la educația copiilor lor. Ba mai mult, în toate aceste tabere factorul esențial care le-a influențat decizia de a rămâne sau de a pleca a fost educația, chiar dacă uh, acest lucru ar uh, periclita Uh, supraviețuirea familiei. Dacă părinții ajung la concluzia că locul unde se află, având în vedere criza cu care se confruntă, acel loc nu le va oferi un uh, viitor copiilor, dorința de a pleca de acolo, de a căuta alte orizonturi, e cu atât mai mare. Lucru care ar explica, într-o anumită măsură, uh, criza acelora care sunt gata să traverseze Marea Mediterană sau alte frontiere, uh, punându-și viața în pericol. Iată de ce mă bucur că grupul uh, meu politic a încurajat uh, majorarea cu 26% a acelei tranșe bugetare dedicate ajutorului umanitar. Noi și această comisie a scos în evidență și eu subliniez acest lucru că dorim să existe un angajament din partea țărilor membre ale Uniunii Europene de a atinge ce puțin acel 4% pentru um, asistența în domeniul învățământului. După cum a spus și reprezentanta World Vision, să există însă o dimensiune multianuală. Investițiile în învățământ nu se pot face niciodată pe termen scurt, nu pot avea niciodată un caracter anual, pentru că ciclul educativ durează de obicei undeva între 5 și 10 ani, cel puțin. Iată de ce subliniez ideea de a avea o programare cu caracter multianual. Eu voi menționa acest lucru în raportul de care ne vom ocupa mâine și voi uh, sublinia nevoia ca Uniunea Europeană să uh, promoveze adoptarea unui fond global care să permită susținerea această, uh, această susținere multianuală a asistenței pentru educație. Aș dori să conchid scoțând încă o dată în evidență faptul că viitorul acelora care fug de un război depinde de educație și doar educația poate face ca aceste generații să nu participe la rândul lor la un război viitor dacă li se oferă educație de calitate bazată pe uh, cooperare și pe valori asemănătoare, uh, poate face ca acest război să poate împiedica ca acest război să continue. Mulțumesc, Enrique. Thank you, Chair, and thank you to... Da, vă stir. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, vorbitorilor, mulțumesc tuturor celor care vor să avem acest subiect pe ordinea de zi, nu doar aici, ci și la plenară printr-o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Este important să sensibilizăm puțin opinia publică uh, la ceea ce înseamnă educația în uh, zonele de conflict. Și e important să majorăm investiția în uh, educație în acest sens. De aceea salut anunțul făcut de comisie. E important să discutăm în acești termeni și pentru că așa cum a spus uh, și Enrique, e o legătură între educația în zone de conflict și migrația. Iar acest subiect este acum uh, cartoful fierbinte din Uniunea Europeană. Am patru întrebări. Foarte pe scurt, ca să avem timp pentru reacții din partea invitațiilor noștri. Care va fi impactul acelei majorări de la 2% la 4% uh, investiție din buget în educație în zonele de conflict? Noi încercăm aici să ne dăm seama ce se întâmplă la fața locului. Avem statisticile cu privire la cei care nu sunt în școală. Cum credeți că ar arăta impactul acestor cifre? Și apoi, uh, după cum spunea doamna președintă, și după cum cred că ne-ar putea ilumina doamna director de la UNICEF. Sunt atâtea inițiative. La New York ne-am, ne-am întâlnit cu Global Business Initiative for Education, deci inițiativa globală pentru educație. Și se pune întrebarea, până la urmă, banii investiți ajung acolo unde trebuie, la cei care au nevoie, pentru că se po- prea poate să existe atâtea inițiative derulate prin atâția intermediari, încât la final pierdem vederea de ansamblu. E nevoie așadar, poate că, de mai, o mai bună coordonare la nivelul comunității internaționale. Al treilea element. Suntem suficient de inclusivi cu privire la ce se întâmplă la fața locului? Experiența doamnei director uh, de la UNICEF în Kosovo ne poate ajuta mai departe. Țin minte că acolo aveau un sistem informal și uh, la vremea ocupației uh, sârbe, sistemul era unul informal. Mă gândesc că la fel este și în alte state acum. M-am întâlnit cu un reprezentant al um, serviciului străin din Siria și s-a plâns că n-a fost nici măcar contactat sau că a fost foarte greu de fiecare dată să parcurgă toate etapele birocratice și să bifeze toate criteriile birocratice pentru a obține ajutor. Și de fapt acești oameni sunt la fața locului și fac totul pentru educație. Deci suntem suficient de inclusivi sau mai e loc, e loc de mai bine. Și ultimul punct, legătura dintre educație și locurile de muncă, mai ales pentru adolescenți sau tinerii adulți. Pentru că se prea poate că ei să aibă ceva educație, dar uh, cum anume vor transpune ceea ce au învățat în practică, în viața profesion profesională. Pentru că dacă nu există continuitate și dacă nu îi se oferă decât stimulentul de, la, de a migra, atunci iarăși nu este bine. Avem pentru acești oameni o strategie pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc, Beatrice Pesera și apoi ceilalți. Muchísimas gracias. Mulțumesc, Linda. Le mulțumesc invitatelor noastre de astăzi pentru prezentarea lor uh, cât se poate de clară, pentru informațiile pe care ni le-au comunicat și aș dori să-i mulțumesc și lui Dava Știr pentru inițiativa dumnealui extrem de oportună și importantă, nu doar având în vedere situația cu care ne confruntăm la ora actuală, numărul uh, îngrijorător uh, al copiilor care ne traversează frontierele, care se află în tabere de refugiați și își văd încălcate drepturile fundamentale. Cred că pe toți ne unește conștientizarea fundamentală a societăților noastre, și anume eliminarea frontierelor în scopul cooperării și ajutorului umanitar pentru că educația nu poate fi lăsată deoparte. De fapt, aceste bariere nu există și vedem acest lucru zi de zi. Cred că această inițiativă, această întrebare prezintă un element suplimentar și anume ne aflăm deja în uh, procesul de a asigura îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030. Cu toții suntem conștienți de asemenea de legătura care există între obiectivele 4 și 5, nevoia unei educații de calitate, inclusivă și, bineînțeles, educație secundară, nu doar educația primară și egalitatea de gen. Însă, în acest scop avem nevoie de a asigura finanțarea și anume finanțarea unei viziuni de ansamblu a educației, care depășește situațiile de urgență sau crizele punctuale. De ce spun acest lucru? Pentru că, dincolo de majorarea acelui procent, acea trecere de la 2 la 4%, în ceea ce privește ajutorul umanitar destinat educației, cred că este important să ne întrebăm în ce măsură aceste inițiative vorbesc cu adevărat de finanțare. De ce nu există deja un fond global pentru educație? Jeffrey Sachs, um, consultantul ONU, ne spunea la New York, la summitul ONU, că miza tocmai pe acest lucru. Așa cum există un fond global pentru a uh, lupta împotriva tuberculozei, împotriva SIDA, de pildă, nu există un fond global pentru educație un fond care în acest fel să poată fi gestionat în mod corespunzător și să poată fi folosit de experți, dar uh, și de reprezentanții ai guvernelor, um, instituțiilor și ONG-urilor. Este important să ținem cont de faptul că educația înseamnă protecție, protecție psihică, protecție fizică și iată de ce avem nevoie de uh, spații sigure pentru educație și este important să ne amintim că e important ca Uniunea Europeană să, de, uh, să aloce fonduri pentru a proteja școlile și instituțiile de învățământ uh, din acele zone în conflict. Nu vreau să divaghez, pentru că cred, cred că cel mai important este să ascultăm opinia uh, invitatelor noastre. Este foarte important așadar să asigurăm crearea acelui fond, ținând uh, foarte clar în minte acel prag de 2030. Există așadar aceste inițiative pentru 2030 și dumneavoastră ce părere aveți despre această propunere? Mulțumesc! Deva Nirș. Intervenție fără microfon. Da. Da. Cu microfon. Este o dezbatere foarte interesantă, într-adevăr. Eu uh, sunt raportor cu privire la sectorul privat și dezvoltarea. Vom ajunge în plenară la sfârșitul anului cu acest raport și dacă privim totul într-un sens holistic și ne întrebăm cine îi angajează pe cei educați, ne dăm seama că nu este statul, ci sectorul privat. Deci locurile de muncă vin din sectorul privat, așa că educația devine un serviciu pentru sectorul privat. Dar, în gândirea noastră, noi nu avem în vedere și sectorul privat, mai ales în țările în curs de dezvoltare nu vedem un sectorul privat ca fiind acest sector care ar putea investi și el în educație, ci privim acest sector ca fiind undeva separat de economia națională. Însă, dacă ne uităm la fiecare stat în curs de dezvoltare în parte, acolo unde există locuri de muncă, rapid ne dăm seama despre ce este vorba. Și Banca Mondială și femeiul mereu spun că trebuie să fie redus aparatul de stat și trebuie create mai multe locuri de muncă în plan privat, mai ales acolo unde este vorba de țări uh, bogate în resurse sau țări bazate pe servicii, cum ar fi Vietnamul. Sectorul privat este cei care automat angajează pe cei care au în spate educație. În țări precum Sri Lanka, sectorul public îi preia pe cei mai puțin educați, de fapt. Și atunci, întrebarea este următoarea. De ce nu cere mai mult din partea sectorului privat? Până la urmă, noi depunem tot acest efort în serviciul sectorului privat și nu le cerem acestora nimic în schimb cu privire la investiția în educație. Ne așteptăm ca contribuabilul sau oricine altcineva să financeze educația, dar eu cred că sectorul privat ar face bine să devină activ aici, mai ales uh, sectorul financiar. Am auzit astăzi că Facebook, cea mai valoroasă companie globală, plătește mai puține taxe, de exemplu, decât o persoană obișnuită din Regatul Unit. Și ce am cerut noi Facebook să facă cu privire la ameliorarea situației educației din anumite uh, țări în curs de dezvoltare. Ce am cerut altor agenți privați să facă, de fapt? N-am cerut niciodată nimic. Și atunci trebuie să mă întreb, de ce? Păi, cred că cel mai bine ar fi ca unele companii să înceapă prin a-și plăti taxele și asta ar fi de mare ajutor. Maria Hoiboc și apoi Hedi Hautala puteți începe în ce ordine vreți. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Două lucruri mi-au au ieșit în evidență în urma acestor prezentări. Această faptul că aceste conflicte durează și faptul că unii oameni ajung să trăiască um, zeci de ani în tabere de fugiați, cum ar fi somalezii în taberele din Kenya, și dacă pentru acești oameni nu există o speranță la o viață în afara taberei de refugiați, este imposibil ca ei să fie returnați. Deci e important să oferim servicii de educație mai multor generații în uh, aceste situații. M-a interesa să ne concentrăm puțin mai mult în rezoluția noastră pe situația din taberele de refugiați, poate că mm, cu, prin câteva amendamente, fiindcă explicit nu au fost punctate lucrurile mult prea clar. În al doilea rând, un lucru care este bine evidențiat în rezoluție e faptul că statele fragile suferă foarte tare pentru că educația este mai puțin finanțată acolo și există generații întregi care recurg la abandonul școlar. Mă bucură faptul că Uniunea Europeană finanțează Parteneriatul Global pentru Educație. Este o organizație extraordinară și ea chiar sprijină implementarea unor sisteme robuste de educație la fața locului. Este un actor activ care merită finanțarea noastră a rezultat din, într-una dintre prezentări faptul că acest partener reușește să se mobilizeze foarte repede pentru a-i ajuta pe copiii din, aflați în situații de urgență. Oare Uniunea Europeană nu s-ar putea alia ceva mai bine uh, și cu Uh, acea grupare G7 plus pentru statele fragile, vedem că nici măcar obiectivele mileniului n-au fost uh, suficient de bine atinse în statele fragile din cauza colapsului statului sau din cauza lipsei de structuri instituționale. Poate că dacă aspectul educațional ar fi ilustrat mai bine în contribuția noastră, lucrurile ar sta altfel, pentru că vedem că Uniunea Europeană este un partener cu Sudanul de Sud și Sudanul de Sud a fost uh, ilustrat Uh, de către vorbitorii noștri. Deci de ce să nu obținem mai multe resurse pentru mm, aceste state ca să avem rezultate mai bune la nivel educațional, în situații de urgență? Sunt perfect de acord cu cei care spun că titlul rezoluției noastre ar trebui să fie educația copiilor în uh, situații de urgență și în conflictele pe termen lung, fiindcă asta este realitatea în care trăim. Nu în ultimul rând, s-a spus că educația este o investiție în societate, mai ales în ceea ce le privește pe fete și pe femei. Sunt lucruri care trebuie înțelese mult mai bine. Să înțelegem că educația sprijină respectarea drepturilor uh, omului, mai ales în cazul femeilor și a fetelor. Am văzut că Angelina uh, Jolie finanțează o școală pentru fete în apropierea taberei de refugiați Cacuma Colina. Și este foarte bine pentru că iată, și astfel putem să intervenim pentru a contracara, de exemplu, uh, căsătoriile mult prea timpurii sau forțate. Maria Hoibuc și apoi Joachim Zeller. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru vederea de ansamblu pe care ne-ați oferit-o dumneavoastră cu privire la educația oferită copiilor aflați în situații de criză și de urgență. Salutăm faptul că bugetul este majorat la 4% și totuși în continuare rămâne această lacună la nivelul finanțării ajutorului umanitar de fapt, ar trebui să ne asigurăm că avem bani în plus, fiindcă aceste crize nu se reduc, ci din potrivă, iau amploare. Sunt din ce în ce mai multe crize, numărul oamenilor din taberele de refugiați crește și aceștia trăiesc din ce în ce mai mult în taberele de refugiați. Nu trebuie doar să facem un transfer, de exemplu, din sectorul de sănătate sau de la alimente către educație. Nu este corect dacă se întâmplă asta, pentru că, până la urmă, câștigul nu va fi unul mare. Mă îngrijorează așadar finanțarea. Doamna Lorenzo, dumneavoastră ați prezentat statisticile și cifrele și ați spus că acestea au uh, fost majorate. Însă, cât de bine asigurați sunt acești uh, bani? Sunt uh, bine prevăzuți în buget în așa fel încât să poată fi cheltuiți în sensul în care au fost definiți? Pentru că e ușor să ai un titlu bugetar, dar mai greu este când nu ai banii. Mulțumesc! Joachim Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Din prezentările experților a rezultat că nu e doar o problemă ce ține de bani. Sigur că banii sunt o problemă într-un fel sau altul, dar în continuare felul în care sunt cheltuiți banii nu este unul exhaustiv. Cooperarea la nivel interinstituțional lasă de dorit, politica de dezvoltare rămâne la nivelul diferitelor uh, comisariate ale Uniunii Europene, în timp ce statele membre își creează propria lor politică de dezvoltare, avem Fondul European pentru Dezvoltare care, de fapt, nu face obiectul unui un exercițiu bugetar european, ci este Uh, distribuit uh, printr-un Consiliu de Administrație. Eu cred că ar trebui să intervenim și la acest nivel. Așa cum spunea deja doamna președinte uh, în urma delegației din sudul Turciei, am văzut situația refugiaților sirieni. Oamenii nu suferă doar de foame, pentru că, până la urmă, oamenii nu trăiesc doar cu pâine, ci uh, trăiesc și mulțumită educației primite. Deci, cum pregătim noi viitoarele generații? Educația este, în primul și primul rând, sarcina fiecărui stat în parte. Pregătirea tinerei generații pentru viitor este o sarcină ce ține de stat, o obligație. Dar ce se întâmplă cu statele care nu se simt deloc obligate să se ocupe de acest exercițiu? Ce se întâmplă în situațiile în care copiii fie nu-și trimit copiii la școală absolut deloc, fie îi retrag din școală fiindcă au nevoie de mâna lor de lucru. E și o problemă politică. Sudanul de Sud a fost menționat deja. Am fost acolo, am discutat cu cei din organizații umanitare care aveau bani să construiască școli, au și făcut acest lucru, dar n-au mai avut bani să angajeze profesori și apoi uh, discutând la nivel local și regional dacă nu pot să obțină ceva bani ca să angajeze un profesor, răspunsul știți care a fost? Nu e școala noastră că n-am construit-o noi. Peste 90% din bugetul de stat al Sudanului de Sud e investit în uh, cumpărarea de arme și în armată. Eu cred că trebuie să punem presiune politică pe lângă cei responsabili în așa fel încât să se simtă obligați să facă ceva. Oferim sprijin doar dacă e utilizat cu un scop final. Sunt oameni care sunt refugiați și în momentul în care se află într-o tabără de refugiați, cel puțin acolo ai o infrastructură pe care să poți uh, construi, însă cei mai puțini se află până la urmă în taberele de refugiați. 12-13% din totalul refugiaților sirieni trăiesc în uh, taberele de refugiați uh, din uh, sudul Turciei. Restul se află undeva în orașe, la periferie sau la sat și acolo apar marile probleme. Pentru că situația durează ani de zile și crește o generație îndepărtată de educație. Nu e vorba doar de copii, așa cum a spus președinta, e vorba de adolescenți, de tineri. Așa că eu interpretez astfel proiectul nostru de rezoluție. Trebuie să punem punctul pe I. Odată, ca în politica de dezvoltare să includem uh, obiectivul de a oferi educație tuturor, cu o mai bună cooperare între diferiți actori vizați și apoi, la nivel specific, uh, să formulăm proiecte coerente, făcând presiunea necesară pe lângă autoritățile din uh, statele beneficiare, în așa fel încât să existe coerență la nivel politic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Înainte de a da cuvântul vorbitorilor, um, mai multe organizații foarte active în uh, acest sector de a oferi educație copiilor în situații de criză m-au contactat și chiar uh, anul trecut una dintre aceste organizații a făcut o prezentare în acest sens în Parlamentul European despre cum lucrează cu UNICEF. Save the Children este una dintre acestea, Children in Crisis. Deci, parte din aceste organizații sunt uh, aici, știm că sunteți implicați în acest parteneriat în vederea uh, generării unei schimbări. Au fost adresate mai multe întrebări. Am și eu câteva de adresat, m-am inclus pe lista vorbitorilor, către comisie. Ce se întâmplă cu banii pentru tineri, nu doar pentru copii aflați în școală, uh, cei uh, cu vârsta între 16 și vreo 23 de ani. Oferim sprijin statelor beneficiare Am fost, de exemplu, în Turcia și am uh, văzut cum uh, se încerca integrarea um, copiilor în uh, școlile care există. De exemplu, într-o localitate erau 400.000 de oameni în plus în urma migrației. Mi se pare că UNICEF-ul încerca să plătească pe uh, profesorii sirieni aflați în taberele de refugiați, ei încercau să ofere acolo continuitate educațională. Însă profesorii voiau să fie plătiți mai bine sau să fie plătiți cum se cade. Este o situație foarte complexă, îmi dau seama și mă gândesc că nu este, nu este o soluție ușor de găsit. Puteți interveni în ce ordine doriți, vă rog. Aș dori să fac și eu câteva observații în răspuns uh, la întrebări. Mai întâi, o, o, o observație cu privire la finanțare, apoi la dezvoltare și apoi la punerea în aplicare. Cât privește finanțarea, dacă nu mă corectează colega din, uh, de la ECO, aș spune că această creștere de la 2 la 4% pentru asistență umanitară nu va rezolva problema. Acest lucru nu va rezolva problema. Sursa finanțării o reprezintă fondurile pentru dezvoltare, DEFCO. Acolo trebuie să se producă creșterea. Cifrele pe care vi le-am prezentat eu arată că respectivele sume se îndreaptă către anumite țări, nu neapărat către anumite tabere de refugiați. Trebuie, trebuie făcută o distinție. Dar în perioada de până în 2020 vom uh, cheltui aproximativ 1,3 miliarde în statele fragile. Da, așa s-a hotărât. Sigur, lucrurile se mai pot schimba odată cu revizuirea la, la jumătatea parcursului, din motivă de neabsorpție în principal. Problema însă, tocmai aceasta este în multe dintre aceste țări. Țările fragile au instituții slabe și indiferent dacă, dacă le aloci mai multă finanțare, nu rezolv problema. Problema se rezolvă odată cu creșterea capacității de punere în aplicare. Tocmai aceasta e problema acestor țări, și anume că au capacitate de absorpție extrem de limitată la nivel instituțional. Și am ajuns la problema punerii în aplicare – Nimeni nu vorbește de punere în aplicare. Toată lumea vorbește de finanțare, dar de capacitatea de implementare, capacitatea de gestiune, de supraveghere pe teren. De acest lucru nu vorbește nimeni. Cu cât situația e mai grea, cu atât ai mai mare nevoie de oameni. Și cu cât e situația mai fragilă, cu atât sunt mai puțini oameni. Despre asta vorbeam și săptămâna trecută Fragilitatea a devenit în cadrul educației o problemă uriașă. În statele fragile avem numai trei instituții de, sau două instituții de uh, implementare, UNICEF și UNICEF. S-ar putea ca și pentru UNICEF acest lucru să devină o problemă. Avem din ce în ce mai mari dificultăți în a recruta profesioniști, în a angaja oameni, inclusiv la nivelul acesta. Deci e o problemă uriașă și cu multe fațete. Cât privește fondul global, consider, și cred că poziția mea este o poziție și poziția instituției pe care o reprezint, că fondul nu este soluția. Avem o finanțare importantă pentru sănătate, fără discuție, și avem finanțare și pentru educație. Nu e adevărat că nu există finanțare. Avem fondul global pentru educație. Sigur, el trebuie consolidat, E nevoie de o capacitate de management mai amplă, sigur că e loc de mai bine, dar se fac deja foarte multe lucruri prin intermediul acestui fond. S-a cerut o alimentare cu 3,5 miliarde de dolari pentru fondul acesta deja. Și atunci ce o stare să instituim un nou fond? Pentru că durează vreo 10 ani până când un astfel de fond devine funcțional din punct de vedere administrativ de vreme ce avem deja un astfel de fond, care deja există de mai mulți ani, care poate fi îmbunătățit, consolidat, funcționează deja, cel puțin jumătate din el uh, lucrează în beneficiul țărilor fragile. Și la ultimele dumneavoastră două întrebări, finanțare pentru tineri, v-aș reaminti că în cele 39 de state în care suntem implicați, Sunt vreo 22-23 care beneficiază de o finanțare pentru componența de învă- componenta de învățământ profesional. Există însă o legătură între gradul de autoritate și de dezvoltare al unui guvern și gradul de dezvoltare a sectorului privat, respectiv educație și sectorul ocupării. Cu cât statul este mai fragil, cu atât sunt mai fragile și legăturile dintre toate aceste sectoare și elemente. De aceea și spuneam că cel mai important lucru este să poți planifica la nivel de țară, pentru că în anumite țări trebuie să reușim să susținem guvernele, guvernele gazdă să integreze refugiații, în alte state politica guvernamentală nu ne permite acest lucru și atunci trebuie instituite sisteme paralele prin intermediul ONG-urilor și acestea să se ocupe de integrarea refugiaților. Și o ultimă observație, avem o alocare dedicată de 16 milioane de euro pentru educație în statele fragile acordăm o atenție deosebită formării formatorilor, deci cadrelor didactice, care în momentul de față beneficiază de un grad total inadecvat de formare profesională. Eco, vă rog. Mulțumesc. Mă voi concentra pe două întrebări punctuale adresate de domnul Șter. Care este impactul acestei creșteri de la 2 la 4%? Câți oameni vor beneficia de ea? Avem acum 23 milioane de euro pe care trebuie să-i cheltuim până la sfârșitul acestui an și de ei vor beneficia 1,5 milioane de copii în 26 de state. Totul depinde însă și de tipul de proiecte pe care ni-l propun uh, partenerii noștri. lucrăm cu partenerii, cu ONG-urile, cu Națiunile Unite și cu mișcarea Crucea Roșie și cu mișcarea semiluna roșie. Deci totul depinde și de tipurile de proiecte propuse. Avem în prezent uh, proiecte care implică sute de oameni, proiecte care merg în profunzime, alte proiecte sunt, să zicem așa, mai superficiale, dar acoperă o suprafață mai mare și ajung până la mult mai mulți oameni. Deci totul depinde și de natura proiectului și de disponibilitatea de finanțare pe care o avem și de elementele pe care alegem să ne concentrăm. La a doua întrebare, spuneați că sunt poate foarte multe inițiative, poate prea multe și e adevărat că încercăm și noi să ne coordonăm și considerăm împreună cu colegii de la DEFCO că această coordonare este foarte importantă. Costurile tranzacțiilor sunt foarte mari și cred că trebuie să existe această coerență pentru că altminteri nu nu mai are niciun sens. Inițiativele noastre nu mai au niciun sens. Da, dar cum procedați? Cum puteți împiedica oamenii să vină cu inițiative noi mereu? Pentru că e foarte frumos, așa vin prin miniștri, vin tot felul de oameni cu idei proaspete. Și dumneavoastră vorbeați de sectorul privat, m-am întâlnit și eu cu reprezentanții acestuia, numai că toate inițiativele astea trebuie coordonate cumva, raționalizate. Dacă există deja un fond, de ce să creezi altul? Și acum UNICEF pentru ultimul cuvânt. Mulțumesc! Au fost reflexii extrem de utile și contribuții extrem de interesante din partea celor prezenți. Am putea aborda o mulțime de alte probleme pe care însă nu avem timp să le abordăm. Cred că educația este fundamentală în, uh, pentru ca oamenii să-și poată câștiga traiul de zi cu zi. Oamenii în uh, taberele de refugiați ar trebui să dispună de dreptul de a munci și orice fel de creare de competențe trebuie să se bazeze și pe o evaluare a pieței muncii ca să ne asigurăm că ea este utilă. Am lucrat de-al cu uh, uh, organizații prin care s-au uh, format foarte mulți uh, foarte multe persoane în brutari și alte genuri de profesii care până la urmă s-au văzut că nu au căutare pe piață. Deci e foarte importantă această problemă. Apoi să vorbesc despre Sudanul de Sud. Am lucrat la Ministerul Educației câțiva ani de zile, care a beneficiat de un program de finanțare și înainte și după independență, până în 2013. Toate câștigurile în materie de uh, educație s-au prăbușit odată cu momentul 2013. Și frustrarea mea a fost tocmai aceasta că câștigaserăm ceva și uite că s-a pierdut tot ce câștigaserăm. Educația face parte dintr-un sistem mai amplu, o structură mai amplă, așa trebuie văzute lucrurile și de, de aceea problema asta e atât de complexă. Și Asta m-a și m-a necăjit atât de tare în Sudanul de Sud. Am văzut cum, se, cum s-a prăbușit tot ceea ce câștigaserăm până atunci, tot ceea ce construiserăm. Și ce spuneați dumneavoastră despre acea școală de fete susținută financiar de Angelina Jolie, o idee foarte interesantă. Trebuie să includem și părinții în această dezbatere. Trebuie să înțeleagă și ei care este valoarea educației și uh, Școlile de tip pensiune sunt într-adevăr mai scumpe, funcționează, dar până la urmă cred că esențial este să implicăm pe tutor, pe părinți, care să înțeleagă mai bine care este valoarea educației, să-și trimită copiii la școală. Am avut în Irakul de Nord un, uh, o poveste de succes excepțională. I-am încurajat pe adulți să-și trimită copiii la școală și a fost uh, un succes intervenția noastră în Liban și în Irak, iarăși vorbeam de contextul urban, da, educarea copiilor în context urban, vorbim de uh, populații strămutate și în Liban și în Iordania, în jurul zonelor de, cu tensiuni, pentru oameni care deja au probleme să-și uh, educe proprii copii, dar amite pe copiii strămutați. Deci, se ajunge la o educare pentru copii de maximum două ore pe zi. Situația este dramatică. Lucrăm așadar împreună cu profesorii, învățându-i să gestioneze situația aceasta atât de fragilă. Asta este, din punctul meu de vedere, soluția pentru această situație. ONG-urile NGO-urile implică profesorii, oferindu-le salarii mai, mai mari și la rândul lor acești profesori devin formatori pentru alții. Cred că este foarte important să implicăm cadrele didactice și să le, să-i determinăm să ofere un învățământ de calitate. Mulțumesc. Și acum UNICEF, ultima membra a panelului care intervine. În ce privește situația din Liban și vorbeați despre vizita dumneavoastră recentă acolo unul dintre parteneriatele noastre cu Uniunea Europeană ne-a permis să ne uităm cu, să aruncăm o anumită privire asupra uh, situației din Liban și mai ales asupra zonelor celor mai sărace, cu populații mai vulnerabile. Programele la care lucrăm noi așadar pe teren sunt dedicate nu doar populațiilor de refugiați, ci și oamenilor celor mai săraci din regiunile cele mai vulnerabile în cadrul comunităților sărace de libanezi. E vorba de coeziune socială, sigur. Dar aceștia sunt oameni care ar fi trebuit să beneficieze de sprijin încă dinaintea actualei crize. se creează chiar o anumită disponibilitate politică, asta este ironia, pentru a face ceva pentru copiii aceștia. În Kosovo, de exemplu, la care vă referează dumneavoastră, e adevărat că existase până de curând un sistem paralel de învățământ. E bine, odată cu sfârșitul războiului s-a început o discuție măcar în jurul unificării sistemului de învățământ. Și uneori uh, există această situație oarecum ironică și inconfortabilă în care, iată că se creează și oportunități pentru educație în situații de post-criză, post-dezastru, post-război. Apoi, apropo de cuvântul coordonare, acesta pare să fie cuvântul de ordine. Există într-adevăr numeroase inițiative, sunt multe lacune între acestea, lacune de finanțare, dar lacune și în materie de implementare. Trebuie să ne asigurăm că pe ambele fronturi ne coordonăm foarte bine. Sigur că pe teren, în anumite situații de criză, există o abordare în comun, o abordare care favorizează incluziunea și prin care implicăm toți actorii în uh, cadrul acestui sector, în sprijinul sectorului educațional, UNICEF-ul se ocupă de coordonarea lor, avem un element structural de coordonare. În ce privește inițiativele, constatăm însă că există într-adevăr niște lacune și cred că ele sunt bune, dar trebuie să fie coerente, consecvente și bine coordonate. Și o să mă opresc aici, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult! Sunt convinsă că vă doriți acum un nou schimb de opinii în legătură cu urmarea de dat. Da, cum să facem în așa fel încât toate aceste inițiative să fie coordonate? Ar fi tema următoarei runde de discuții. Da, aceste inițiative sunt bune, dar trebuie să fie cât mai coerente. În acest sens trebuie să uh, facem presiuni. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și, dragi colegi, vă uh, reamintesc că termenul pentru transmiterea amendamentelor este 14 octombrie la prânz. Și cred că va trebui să adăugăm la titlul acestei inițiative și termenul conflicte prelungite, protracted conflicts. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor! Okay, so, um, in fact, that, that item takes us quite neatly into our next item, which is a report back. Și avem acum un raport în urma misiunii de constatare în Turcia de Sud, o misiune prin care o mică delegație compusă din mine, Joachim Zeller și domnul Noize s-au deplasat acum vreo lună deci în Turcia de Sud. Misiunea a fost organizată însă cu multe luni înainte de problema aceasta a crizei refugiaților în Turcia, înainte să ocupe prima pagina ziarelor. Ați citit cu toții documentele, dar ca să reiau constatările pe care le-am făcut pe teren, mai întâi majoritatea nu trăiesc în taberele de refugiați. Numai vreo 15% din refugiații din Turcia locuiesc efectiv în, uh, în uh, taberele de refugiați. Majoritatea din cei 1,9 milioane de refugiați din Turcia locuiesc în cadrul comunității. Li se pare extrem de greu să locuiască în Turcia și îmi închipui că ce se întâmplă acum în Turcia va determina și mai mult oamenii să părăsească această țară sau să-și dorească acest lucru. Și nu știu cât a făcut de mult guvernul turc pentru a face pentru a susține refugiații. Adevărul este că s-au cheltuit mulți bani și timp în dorința de a găsi mecanisme de integrare a refugiaților sirieni în Turcia, dar și din Irak și din alte țări. Ce privește taberele de refugiați, au fost absolut exemplare cu ajutorul fondurilor din partea donatorilor internaționali. De exemplu, Programul Alimentar Internațional oferă alimente refugiaților li se pune la dispoziție un fel de card, ca un card de credit, cu care oamenii se duc la supermarketurile care sunt chiar pe, în tabăra de refugiați. Deci asta le permite oamenilor să aibă impresia că e o viață normală, câtva. Tot acolo, în tabăra de refugiați, există și o piață unde oamenii care locuiesc în tabăra de refugiați se pot duce să-și facă cumpărăturile, deci se creează așa o, o, o dorință de normalitate în zona respectivă. Și UNICEF s-a implicat, uh, oferind uh, educație copiilor în special copiilor care au fost extrem de traumatizați și au pierdut familiile. Am văzut câteva exemple foarte frumoase. Joachim o să vă poată spune mai multe despre familiile cu copii care au fost răniți în război. El uh, i-a vizitat. Însă au trecut deja vreo trei ani și oamenii de acolo nu întrevăd nicio rază de speranță, nici să se întoarcă în, în Siria, niciun fel de perspectivă, de fapt. În Turcia problema lor a devenit o problemă de dezbatere electorală între diferitele partide. Se, un, unele partide susțin acordarea de permise de muncă celor pe care ei îi numesc oaspeți, însă acum și comunitatea turcă are probleme Sunt 1,4 milioane de oameni, sunt uh, foarte mulți refugiați sirieni care au venit acolo. Noi vorbim aici de un număr mult mai mic de refugiați care ajung în Uniunea Europeană, dar în Turcia cifrele sunt uriașe. Și știu că Enrique, vorbe, Enrique vorbea de Iordania și Liban. Situația de acolo este mai rea decât cea din Turcia. Săptămâna trecută în plenară am organizat prima dezbatere în care am discutat pentru prima dată de aspectele interne și externe împreună ale crizei de refugiați. Cât de târziu a venit acest moment. Sunt, aceleași, sunt cele două fețe ale aceleiași medalii. Despre asta vorbim când vorbim și despre Turcia. Îi ajutăm pe cei care vin aici, dar nu îi ajutăm pe cei din pe turci să-i ajute pe cei care ar putea să rămână în Turcia sau în Liban sau în Iordania. îi lăsăm pe acești oameni să se deplaseze direct în Europa, pe niște bărcuțe. Cred că ar trebui să învățăm din toate aceste lucruri, pentru că știm cum să procedăm. În alte situații am procedat corect. În cazul Africii, de exemplu, ne-am implicat prin ICNUR. Trebuie să învățăm și în acest caz să abordăm împreună aspectele interne și externe și să existe finanțarea corectă pentru susținerea taberelor de refugiați din aceste țări, să nu avem o atitudine strict pasivă. Până acum n-a fost o problemă uh, pentru cei din nordul Europei, am lăsat pe ăștia din Europa de sus să descurce singuri. Acum, iată că ar trebui să ne implicăm cu toții mai mult, pentru că almintere a fost pur și simplu un eșec, am asistat la un eșec al Uniunii Europene. Problema este acum de două ori mai dificilă decât ar fi fost dacă am fi abordat-o corect de la bun început. Acesta a fost, uh, aceasta a fost impresia mea. Însă, s-au făcut lucruri excelente la nivelul agențiilor pe teren, al organizațiilor societății civile, ale organizațiilor Națiunilor Unite și uh, Uniunea Europeană vine acum cu sprijin. Din păcate, rapoartele transmise de către cei de pe teren care reprezintă Uniunea Europeană, care sunt deci transmise la Bruxelles, nu sunt citite corect și nu sunt puse în aplicare corect de cei de la Bruxelles. Și sunt convinsă că acest atac cu bombă de, din timpul weekendului de la, din Turcia va complica și mai mult lucrurile. Ioachim acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. A fost uh, o călătorie scurtă, dar uh, plină de evenimente, plină de impresii. Raportul este foarte detaliat, puteți parcurge acolo toate amănuntele și aș dori să subliniez o răspunsă de doamna președinte. Conflictele din Siria și din Irak nu sunt noi. Durează deja de mai bine de câțiva ani și până acum uh, ne-am comportat astfel încât toate acestea s-ar întâmpla departe. În, în Faust, uh, um, un personaj uh, plimbându-se de Paști spune că ce se întâmplă în Turcia nu mă privește pentru că se întâmplă departe. Cam așa ceva se aplică și conflictului din Siria și din Irak. Cetățenii de aici până acum nu au fost îngrijorați de conflictele de acolo. În sudul, sud-estul Turciei uh, sunt înregistrați aproape 2 milioane de oameni care au căutat refugiu aici, venind din Siria, nu vorbesc aici de uh, Iordania sau de Liban și acolo se înregistrează o situație asemănătoare, dar aproape 2 milioane de oameni sunt uh, în Turcia și 220 de mii locuiesc în taberele de, de refugiați și când spun trăiesc, e fals, sunt de fapt închiși acolo și dispun de ceea ce au absolut nevoie pentru a se supraviețui. Dar uh, educația, de pildă, uh, este disponibilă pentru copii doar la un nivel rudimentar. Între timp, chiar uh, se nasc copii în tabără și mi-aduce aminte de ce se întâmpla în taberele de refugiați din Palestina în urmă cu 40 de ani. Majoritatea însă au ales să nu trăiască în taberele de refugiați, ci să dobândească oarecare libertate de mișcare fie că e vorba de uh, faptul că au ales să lucrească în orașe sau în sate sau la marginea orașelor. Până acum, uh, situația economică era destul de încurajatoare în Turcia, nu exista un permis de lucru, însă pe piața neagră se puteau uh, face afaceri și puteau uh, acei cetățeni care veneau din Turcia, adică care veneau, îmi din Siria, să, să găsească un loc de muncă ca Um, forță de muncă ieftină. Situația economică însă s-a înrăutățit în Turcia recent. Situația politică, doamna președinte a făcut trimitere la uh, situația instabilă uh, care există în politica din Turcia la ora actuală. Uh, există conflicte între armata turcă și uh, curzi. Aceste conflicte se intensifică și, bineînțeles, uh, situația, pentru, situația refugiaților din Turcia se complică. Am vizitat câteva familii, uh, acești refugiați locuiesc la marginea societății, în uh, garaje, în uh, clădiri neterminate, în barăci. Trebuie să plătească chirie pentru aceste imobile, e prea mult spus. Dacă cineva are o cunoștință care uh, e în străinătate și îi trimite bani, poate face față aceste costuri pentru cei care nu au aceste relații, lucrurile devin din ce în ce mai complicate, îndeoseb pentru acele persoane care în timpul conflictului armat au fost rănite, uh, am putut vedea acest lucru în cazul a două, două dintre familii, de pildă într-una dintre familii unei fete i-a fost amputat un picior, unei alte fete un braț. Familiile nu au beneficiat de niciun sprijin uh, în urma atacurilor cu bombe și acum, de pildă în cazul uh, uh, uneia dintre familii, bărbatul a fost rănit, suferă de pe urma unor inflamații și nu beneficiază de îngrijire medicală. Situația așadar se acutizează. Și sprijinul pe care l-a oferit până acum Turcia nu poate fi menținut pe lungă durată. Iar acum întrebarea pentru oamenii de acolo este încotro. Am călătorit și până la frontiera cu Siria, aceasta este închisă și mi s-a spus că dacă mai vine cineva din Aleppo sau uh, de la Homs și dacă s-au constată că au avut loc atacuri cu bombe și că au existat victime în urma acestor incidente, acele persoane pot trece frontiera, în caz contrar frontiera rămâne închisă. Doamna președinte Linda McGovern a spus deja, pentru a ajunge la frontieră trebuie să te anunți cu săptămâni înainte la Ministerul de Externe. Uh, am reușit uh, prima dată, în a doua dată, în a doua încercare, însă nu am mai reușit să mă deplasez până la frontieră pentru că nu beneficiam de acest permis uh, eliberat de Ministerul de Externe. Situația este așadar din ce în ce mai gravă. acei sirieni care au ajuns în Turcia se bucură de un anumit statut în Turcia, sunt uh, considerați oaspeți, uh, uh, între ghilimele, cu o anumită nevoie de protecție. Mi s-a spus, da, în ceea ce privește Aleppo, Homs, Siria de Nord, ne simțim oarecum responsabili pentru că au făcut parte la un moment dat din Imperiul Otoman. Însă, în ceea ce privește Gaziantep, am, am fost uh, abordați de mulți oameni care vin din uh, Irak, din Afganistan, din Pakistan și nimeni nu se ocupă de acești oameni. Aceștia nu beneficiază de acest statut privilegiat, protejat. Oamenii care au venit din uh, Irak, de pildă, în urmă cu 2-3 ani, aceștia, conform spuselor uh, lor, nu se pot întoarce în Irak pentru că autoritățile de acolo le interzic întoarcerea, le spun de pildă cu mm, ce scuză ați părăsit țara iar uh, situația de conflict se acutizează așadar, lucru pe care îl constatăm de altfel uh, și uh, în Europa acum. Putem observa și în Germania, de pildă, oamenii și-au pierdut speranța de a se întoarce înapoi în țările lor de origine, acolo conflictul continuă. Pentru ei, acum se pune problema unei supraviețuiri, unei continuări a existenței în acele țări care i-au primit, oricât ar fi de dificil, și acum caută posibilitatea, mai ales tinerii, uh, de a găsi în, în alt loc mijloacele pentru a supraviețui, pentru ca uh, acei care au rămas în Turcia să uh, poată supraviețui și dacă nu, nici nu îndrăznesc să mă gândesc ce, ce se va întâmpla dacă acest flux de refugiați pe care vedem la ora actuală va continua să vină. Trebuie să punem în aplicare mai multe puncte. În primul rând, ajutorul umanitar la fața locului. S-a spus în repetate rânduri, îngrijirile medicale sunt precare, um, și acele persoane care sunt uh, active în sectorul sănătății și activitatea care este limitată de situații de conflict trebuie sprijinite, trebuie de asemenea să oferim sprijin pentru uh, viața de zi cu zi, pentru supraviețuire. Este foarte important însă ca toate țările implicate într-o formă sau alta în acest conflict să facă ceva, să ia măsuri la nivelul politicii externe pentru a ajunge la o soluție. Dacă nu, cred că pentru ei, cât și pentru noi, problemele vor spori și nici nu vreau să-mi închipui care ar fi consecințele. Okay, thank you. Any colleagues got any questions or points? Mulțumesc. Mai uh, există cineva care dorește să intervină? Domnul Litz, îți uh, mulțumesc, Joachim, pentru intervenție. Chiar ieri în Germania am fost la o tabără de refugiați și, um, de pildă, m-am întâlnit cu un tânăr care a fugit pentru a nu ajunge, pentru a nu fi recrutat în armata lui Assad Două treimi din tinerii care sunt în tabăra de refugiați au fugit tocmai din acest motiv și mulți mi-au spus că și-au lăsat familiile în Siria. Vorbim așadar de cu totul alte cifre. Statisticile nu reflectă situația reală, nici măcar nu uh, s-a documentat în mod real cine este prezent, cine a venit. Um, acești tineri au încercat să-și aducă și familiile, să le aducă din Siria. Uh, Vorbim așadar de un număr mult mai mare de refugiați pe care încă nu îl uh, putem uh, cuantifica. Mulți dintre aceștia au copii. Vorbim așadar de o criză umanitară care s-ar putea amplifica. Trebuie așadar să vedem cum putem oferi asistență umanitară și acelora care solicită azil. Da, uh, ne-am întâlnit uh, în această misiune de informare și cu reprezentanți ai societății civile care lucrează în Siria, care asumă riscuri considerabile pentru a oferi asistență umanitară și problemele sunt uh, copleșitoare în ceea ce privește um, accesul uh, la orașul Damasc, ieșirea din acest oraș. Joachim, poate încă o propoziție. Linda și cu mine vorbeam despre uh, refugiații din Siria care se găsesc în Turcia, dar e doar o parte a problemei. Încă o dată, există mulți oameni care provin din Irak. Nici în Irak nu s-a încheiat conflictul de departe. Vin tot mai mulți oameni și din Afganistan pentru că acolo s-au reluat luptele. De pildă, situația în jurul orașului Kunduz, unde 600 de talibani au reușit să uh, alunge din oraș o armată af- afgană de 7000 de soldați. Se pregătește așadar următorul conflict. Uh, mai multe milioane de uh, oameni din uh, Kirghistan, Tajikistan au fost Uh, în Turcia, în uh, Rusia, am cer scuze, și uh, având în vedere situația economică care se deteriorează în Rusia, aceste persoane nu mai au mijloacele economice necesare pentru a-și întreține familiile. 50% din veniturile din uh, cetățenilor din Tajikistan erau practic uh, banii trimiși de uh, acei uh, cetățeni din Tajikistan care lucrau în Rusia. 20 până la uh, acei tineri în, cu vârstă între 20 și 50 de ani uh, merg să lupte pentru ISIS pentru că le dau bani și le oferă și alte avantaje. Este o problemă care um, pare mai degrabă o problemă a unor <laughs> cercuri concentrice, problema se extinde și pot apărea alte conflicte noi, precum de pildă în Afganistan. Thank you. Um... Mulțumesc. Comisia Europeană dorește să ia cuvântul. Aș dori să mulțumesc Comisiei și uh, delegației uh, Serviciului pentru Acțiune Externă din uh, Turcia când uh, am vorbit de un eșec al politicilor. Nu m-am referit la Comisia Europeană, ci la statele membre. Uh, de fiecare dată când această problemă e pusă pe ordinea de zi, statele membre o uh, evită. Nu arătăm cu degetul înspre uh, comise, ci înspre Consiliu. Consiliul nu ne ascultă, uh, chiar dacă problema bătea la ușă de ceva vreme, chiar să dărâme ușa. Am uh, cooperat foarte bine cu comise și aș dori să-i mulțumesc Hanerichei de la Secretariat pentru cooperare. Digineer. Comisia noastră uh, nu prea primește vizita uh, directoratului dumneavoastră și am dorit să știu mai multe despre activitatea pe care o desfășurați. Pentru că vă ocupați de asistență umanitară, tocmai un uh, punct de interes pentru comisia noastră. Patrick Pachet și domnul Carlos Gano, după care Letizia Montecalvo de la ECO. Nu știu cine dorește să înceapă. Vă mulțumesc, sunt Letiția Montecalvo. Vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și pentru misiunea desfășurată. Mă aflu aici pentru a vă mulțumi în numele colegilor mei de pe teren și de la Gaziantep pentru proiectul desfășurat pentru a sprijini refugiații din Turcia sunt pe deplin de acord cu cele spuse până acum în ceea ce privește problemele cu care se confruntă refugiații din Turcia. Vorbim de pildă de 500 de mii de copii care la ora actuală nu merg la școală, nu uh, beneficiază așadar de educație. În continuare, problema dificultatea de a găsi un loc de muncă, mecanismul care există la fața lucrurilor pentru a face față situației de asemenea. Ce face Digi Eco pentru a oferi asistență umanitară acestor persoane în Turcia? Dați-mi voi să vă ofer câteva date. Bineînțeles, în Turcia um, e nevoie de asistență din ce în ce mai mare. Din păcate, constrângerile bugetare nu ne permit să, să intervenim cum am dori. Am alocat 36 de milioane de euro pentru asistența oferită refugiaților sirieni din Turcia. E vorba de sectoare precum um, sănătate, sănătate primară, sănătate reproductivă, De asemenea, o inițiativă menită să sprijine dascăli și copii. Am oferit de pildă educație unui număr de 7.000 de copii. La ora actuală mm, discutăm cu organizația parteneră despre posibile misiuni de salvare, pregătim de asemenea și uh, paza de coastă turcă pentru a, coopera la, pentru a colabora la acest proiect. Discutăm și despre criza refugiaților din Irak. Am alocat fonduri și uh, ONG-urilor internaționale pentru a continua să le oferim asistență. În ceea ce privește ajutorul alimentar, am lansat un proiect pilot pentru a oferi un uh, card alimentar refugiaților din tabără, un card electronic, pentru că, după cum știți, marea majoritate a refugiaților se află în orașe sau în sate. Unii uh, dintre ei sunt chiar uh, în Istanbul, deci mm, nu se găsesc în tabrele de refugiați. Ce facem și în ceea ce privește inițiativele transfrontaliere? Pentru exercițiul financiar 2015 am alocat 70 de milioane de euro pentru operațiunile transfrontaliere. În ceea ce privește Turcia, e vorba de peste 42 de milioane de euro pentru a ajunge mai ales uh, în zona uh, din nordul Siriei, Aleppo, Latakia, Idlib, principale centre ale conflictului așadar ne concentrăm asupra sănătății, de pildă, alimentelor și, bineînțeles, protecției încercăm să ajungem la persoanele cele mai vulnerabile în, în zonele inaccesibile. Trebuie să ținem cont uh, de faptul că până la șapte milioane uh, de oameni sunt strămutate inter, de oameni sunt strămutați intern, iar 400 de mii se află în zone inaccesibile. Mulți dintre aceste, multe dintre aceste persoane strămutate intern sunt copii și încercăm să venim în întâmpinarea acestora. Mulțumesc de la DigiNear pentru vecinătate uh, și extindere, pentru aceia dintre noastre care nu știu, vă rog. Mulțumesc. Sunt Carlos Cano, de la Diginier, responsabil de relația cu uh, Parlamentul. Din păcate, domnul Pache ar fi trebuit să fie aici, însă fiind prins uh, în multe alte reuniuni, uh, în urma evenimentelor de la Ankara, n-a putut veni aici. Sigur că vă stăm la dispoziție împreună cu colegii de la SEAE pentru a vă explica cum arată situația, de câte ori e nevoie. Însă, din păcate, astăzi n-am putut. În rest, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc. <clears throat> Da. Ne-am dat seama cam cum funcționează lucrurile, mulțumită dumneavoastră, și este important să știm uh, ce se întâmplă în uh, vecinătatea noastră. Mulțumesc! Bine, facem legătura direct cu punctul 8, situația din Mediterana și nevoia unei abordări holistice europene. Asta ne-a lipsit în momentul în care am văzut ce se întâmplă la tabăra de refugiați din Turcia, de exemplu. Avem un aviz redactat de Beatrice Becerra. un aviz către LIBE, care se ocupă de raportul principal, cu privire la ce se întâmplă acum în Mediterana și nevoia de a avea o abordare holistică față de migrație. Libe și-a schimbat termenul, nu mai votează decât în decembrie, așa că avem și noi mai mult timp la dispoziție pentru a ne elabora amendamentele și pentru a rezulta în amendamente de compromis. Sperând, bineînțeles, ca la final să avem o poziție clară cu câteva puncte clare pe lângă Comisia Libe. Doamnă Besero, Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor colegilor de la grupurile politice pentru că ne-au ajutat să facem față numărului de amendamente. Faptul că avem acum mai multă marjă de manevră este foarte bun. Vom reuși la final să avem și amendamente de compromis, ceea ce înseamnă că acest aviz va completa frumos raportul LIBE. Dincolo de asta, votul va fi pe 7 noiembrie, deci vom avea suficient timp să discutăm când vom avea reuniunea raportorilor din umbră. Vom reuși să oferim un exemplu bun la nivel instituțional. Stau la dispoziția tuturor colegilor pentru a lucra împreună pe acest text, pentru că, iată, se apropie luna noiembrie și important este ca până atunci să avem nu doar un document puternic, ci să fie un document care să prezinte intențiile noastre. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera, raportor din umbră din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc activității raportorului. Mulțumesc și colegilor noștri pentru contribuția acestora prin amendamente. Sper să reușim să obținem un număr bun de amendamente de compromis. Eu am reușit să acopăr mai multe subiecte. De exemplu, conceptul individului vulnerabil, care să nu se, se, să nu se limiteze doar la femei și copii, ci și la vârstnici. Un alt subiect pe care am depus amendament se referă la extinderea cooperării către terțele state cu privire la zone de tranzit și vizită. Trebuie să extindem și rolul legislativ al Comisiei și al acestei comisii, în așa fel încât să sprijinim imigrația este un lucru care nu mai poate fi întârziat. Nu în ultimul rând trebuie să revizuim Convenția de la Dublin și în același timp să obținem un mecanism de redistribuire, un mecanism stabil și obligatoriu în cadrul unei politici unice de azil la nivel european. Vorbim de mulți ani de zile despre asta, însă fără succes. Propun de asemenea să garantăm că atunci când e returnată o persoană, returnarea să fie făcută cu demnitate și în deplin respect al drepturilor inalienabile ale acelei persoane. Nu în ultimul rând, Mă refer și la mecanismele de ajutorare către terțile state și sper ca prin amendamentele mele să fie ușurată activitatea raportoarei Besera. Următorul vorbitor. Riche. Mulțumesc. Eu o reprezint pe colega noastră, raportor din, umbru, din umbră, <laughs> mă scuzați, uh, pentru că um, colega mea se află la Roma împreună cu ceilalți colegi italieni, unde are loc uh, un eveniment împreună cu președintele. Dacă colega mea ar fi fost aici, oricum ar fi spus exact ceea ce vă transmit eu. Adică, în primul rând, să-i mulțumesc lui Beatrice pentru că a redactat proiectul de aviz. Ne-am întâlnit uh, cu raportoarea și am discutat despre importanța de a ne axa pe criza migrației din Mediterana. Am spus că ar trebui ca abordarea să fie una globală, holistică, să nu privim lucrurile doar din punct de vedere juridic, așa cum ar fi tentat cei de la Libe să o facă, ci să privim totul din perspectiva dezvoltării, cooperării și politicii de migrație. În numele colegii mele sunt de acord cu raportoarea. Cooperarea cu terțele state are un rol important în a combate răul la originea sa, cauzele migrației. Deci, să avem o legătură mai puternică între politicile de dezvoltare și uh, politicile care vizează migrația. Totodată, suntem de acord că ceea ce duce la migrație poate fi rezolvat doar din perspectiva dezvoltării și suntem de acord că politicile de dezvoltare nu ar trebui să fie fragmentare în așa fel încât uh, cei care decid să emigreze să poată să o facă în condiții de demnitate dacă își caută un trai mai bun. Politica de dezvoltare n-ar trebui să aibă menirea de a opri migrația. N-ar fi trebuit să fie o scuză pentru închiderea frontierelor. În ceea ce privește fondul de garantare pentru urgențe în Africa, statele membre trebuie să contribuie pentru a oferi ajutor într-o manieră eficientă pentru stabilizarea regiunii și totodată e important să implementăm sisteme de evaluare a proiectelor și un fel de supraveghere, în așa fel încât fiecare fond să-și respecte obiectivul. Adică, să ajute pe cei aflați la nevoie, ținând cont de faptul că aceste persoane sunt adesea victime ale unor guverne ce nu respectă drepturile omului. Și nu în ultimul rând, Noi avem câteva amendamente pe care le-am semnat și eu și cerem Comisiei pentru Dezvoltare să vină cu strategii care să maximizeze impactul pe dezvoltare. Vrem să să reducem povara de pe umerii celor care trimit remitențe în statele de origine și acestea fiind spuse, am nădejdea că Beatrice va privi amendamentele cu optimism pentru ca la votul final să avem voturi favorabile numeroase și să avem succes și la libe. Acest, toată procedura cu privire la lista de vot și voturile pe părți este o procedură de tortură, se, se știe prea bine acest lucru. Acest aviz trebuie să se bazeze și pe poziția libe și anume, față de criza de migrație ar trebui să avem o abordare holistică, să nu ne axăm doar pe situația de la frontieră, doar pe chestiuni interne, ci să combatem problemele la originea lor, dându-ne astfel seama că totul se leagă de politica de migrație și de dezvoltare, de care trebuie să ne ocupăm și noi aici la Comisie. Mulțumesc! using the wrong button. Um, Judith Sargentini. Judith Sargentini. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru uh, felul în care ați ilustrat ce s-a întâmplat în timpul delegației la Gaziantep. Mulțumesc raportoarei Besera pentru text. Nu știu uh, dacă ați dat întâmplător peste aceste subiecte, dar până la urmă noi de ani de zile discutăm dacă ajutorul pentru dezvoltare este unul util sau o risipă de bani. Să nu uităm că sunt cei care spun că banii pentru dezvoltare sunt bani risipiți. Dar acum se, aceiași oameni spun că ar trebui să sporim ajutor pentru dezvoltare ca să oprească migrația. E un mit. De fiecare dată când economia se îmbunătățește undeva, automat oamenii vor putea migra. Ceea ce în sine nu este o problemă, dar ne arată că o creștere economică nu îi oprește pe oameni să migreze, ba din potrivă, le permite uh, să devină mobili și nu ca înainte. Există și norme despre cum să cheltuiești uh, banii pentru dezvoltare. Există comisia DAC de la OCDE care îți permite să finanțezi, de exemplu, un adăpost pentru refugiați într-o țară europeană. Văd că se întâmplă asta în țara mea, de exemplu, unde noi uh, cu mândrie am ajuns la 0,7%, uh, înregistrând mai apoi o scădere, revenind apoi la 0,7% pentru că îi adăpostim pe refugiați în Olanda. Sunt bani care vin direct de la ajutorul pentru dezvoltare, bani care inițial ar fi putut fi cheltuiți în terțele state. Avem raportul INI de la LIBE care este crucial. nu doar pentru a sublinea că sunt refugiați mai vulnerabili decât alții, ci pentru că la nivel macroeconomic discuția trebuie să se poarte într-o manieră exhaustivă, să vedem ce finanțăm, cum finanțăm și să evităm situațiile în care banii sunt cheltuiți aiurea în speranța deșartă de a opri valul de migrație. Așa că eu astfel privesc acest aviz prin acest filtru în câteva săptămâni ne vom pregăti pentru întâlnirea cu statele africane și atunci trebuie să vedem cum punem problema banilor și anume, dar câți bani să vă dăm noi pentru ca voi să opriți fluxul de migranți? Nu va fi o abordare foarte de bun augur. Ideea este să combinăm toate lucrurile armonios uh, între ele, fără a periclita cooperarea. Principiul more for more, mai mult pentru mai mult, aplicat statelor cu bună guvernanță, este unul bun. Dar interpretarea oferită de Consiliu în această săptămână, sau la sfârșitul săptămânii trecute, că more for more ar putea însemna și less for less, adică mai puțin pentru mai puțin, nu este o manieră foarte constructivă de a pune problema. Așa că pentru ca noi, cei de la DEVE, să venim cu un aviz care să aibă un impact, va trebui să fim foarte, foarte clari ce se întâmplă cu ajutorul oficial pentru ajutorare și să, uh, să înfrângem anumite mituri. Altminteri, nu vom da dovadă de durabilitate în acțiunile noastre. Mulțumesc. Davos, Stir. Foarte pe scurt vreau să-i mulțumesc și eu lui Beatrice. Am explicat deja care este poziția PP. Vreau doar să adaug foarte repede că termenul pentru amendamente de acum și până la vot este o perioadă în care vor apărea tot felul de actualizări. Poate că discutăm uh, la Uh, reuniunea cu raportori din umbră. Deja post-2015 s-a transformat în post-2030. Sunt câteva chestiuni uh, tehnice, dar uh, importante. A fost făcut și anunțul Comisarului pentru Dezvoltare cu privire la ce se întâmplă și acolo. Deci sperăm că la reuniunea cu raportori din umbră să putem trece în revistă toate acestea. Da, avem alt termen și cred că vom găsi un mecanism pentru a reacționa în cazul în care apar evoluții uh, noi, spune președinta. Găsim noi o cale pentru ca Beatrice uh, să le rezolve pe toate, ea oricum dă dovadă de creativitate, mai ales în cazul în care anumite lucruri care sunt în raport nu mai sunt de actualitate. Beatrice, ba nu, am uitat de comisie și am greșit pentru că este foarte importantă în această dezbatere. Doamna Suarez de la Digi Home, domnul Fontini de la DEFCO și domnul Mastogiacamo de la DEFCO și el. Dacă vrea cineva să intervină acum, poate Digi Home mai întâi, cu doamna Suarez. Poftiți! Sure. Uh, very briefly, just Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint am să vă spun că urmăresc cu mult interes uh, discuțiile din cadrul uh, comisiei uh, dumneavoastră, dar și al altor, dar și din cadrul altor comisii libe și deve, de exemplu, în ceea ce privește situația din regiunea Mediteranei. Subiectul a apărut deja pe agenda europeană pentru migrație adoptată în 2015, care, după cum știți, creează o abordare cuprinzătoare a problemei migrației, asigurând protecție celor în nevoie și sprijin pentru statele care se confruntă cu situații dificile. Ea a fost concepută ca un pachet cuprinzător în care se cuprind atât dimensiunea internă cât și dimensiunea externă. Am luat act de problemele semnalate în avizul dumneavoastră, precum și în amendamentele înaintate, dintre care unele deja au fost luate în calcul de către comisie. Aș dori însă, pe scurt, să mă refer la câteva dintre ele. Dreptul la azil este într-adevăr un drept fundamental, consfințit prin Carta Drepturilor Fundamentale. Reacția noastră la criză își dorește să garanteze în continuare și mai mult dreptul la azil. Primele hotspoturi au devenit operaționale, tocmai în acest sens, permițând o mai bună primire a migranților la frontierele Uniunii Europene și un mai bun proces de identificare a celor care au cu adevărat nevoie de protecție internațională, inclusiv candidații pentru tranzit sau pe aceia care nu ar avea dreptul uh, de a rămâne în Uniunea Europeană. Primul, uh, primele procese de tranzit au demarat deja în urma deciziei Consiliului în acest sens și se acordă prioritate uh, candidaților celor mai vulnerabili. Și acum, apropo de cauzele profunde ale migrației, ele se regăsesc de asemenea în agenda europeană pentru migrație. Crearea de căi legale pentru a intra în Uniunea Europeană ar trebui să facă față problemei migrației ilegale în proveniență din țările de origine sau din, sau din țările din tranzit. Pentru a face față acestei situații, Uniunea Europeană oferă asistență populației siriene și oferă asistență și statelor din linia întâi, Turcia, Liban și Iordania, care se află în situație de criză. Comisia își dorește în continuare să elaboreze o nouă politică în materie de migrație și până în martie 2016 va propune un pachet privind migrația, care va include o revizuire a directivei în vigoare și adoptarea directivei privind, uh, cercetăt, privind pe cercetători și studenți și elevi, aflate în prezent în dezbatere în cadrul colegiuitorilor, pentru a face față acestor probleme importante. Vă mulțumesc pentru atenție și, desigur, așteptăm cu mult interes uh, să citim versiunea finală a raportului dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Din partea DGDEFCO, dacă dorește cineva să intervine, dacă e cineva prezent? Nu. Nu. Nu aveți nimic de adăugat? Bun. Mulțumesc foarte mult, doamna Besera. La colaborare de tot. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și interesul considerabil pe care cred că îl avem cu toții în a ajunge la un raport care să aducă cu adevărat plus valoare la activitatea LIBE. Voi urmări, bineînțeles, cu mare atenție informațiile de ultimă actualitate pentru că vom uh, colabora strâns cu secretariatul pentru ca textul să reflecte ultimele evoluții. Repet, este absolut necesar să ajungem la un text care să reflecte un consens general. Iată de ce cooperarea care a existat încă de la început se va consolida la următoarea întâlnire Sperăm să ajungem la un număr uh, important de amendamente de compromis care, după cum spunea Enrique, nu doar să simplifice procesul de vot, ci și să ne facă să ne simțim um, mult mai importante atunci când votăm amendamente importante, așa cum sunt cele de compromis. Mulțumesc, doar vreau să reamintesc că nu putem spune totul despre toate în fiecare rezoluție. Trebuie pur și simplu să transmitem un mesaj cât mai puternic, nu e nevoie de aceea de prea multe considerente, ca să transmitem mesajul, minter mesajul se pierde, se diluează. Am văzut ce s-a întâmplat în plenară săptămâna trecută când s-au pierdut prea multe mesaje. Nu din partea comisiei noastre, dar din partea altor comisii, de aceea am dorit să existe un mesaj succint și concentrat și clar. Prin urmare, colegii care au propuneri de amendamente, rog să fie cât mai concentrați și să ține seama de ce au propus și cei de la LIBE, așa încât să existe amendamente cât mai clare, concentrate și mesajul să fie cât mai limpede. de alminter și mesajul doamnei raportor a fost cât se poate de bine concentrat în acest sens, deci nu e nevoie să mai adăugăm încă 10 pagini pe lângă raportul de săi. Deci, pe 10 noiembrie votăm. Vă mulțumesc și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, pe care l-am anunțat la început raportul în urma vizitei noastre la summitul Națiunilor Unite. Mâine dimineața la 9 și jumătate avem o, o întrunire cu reprezentanții parlamentelor naționale cu care vom discuta despre punerea în aplicare a obiectivelor mileniului, obiectivelor sustenabile ale mileniului. Deci vă reamintesc celor care plecați acum că mâine la 9 și jumătate ne întâlnim cu parlamentarii naționali pentru a discuta despre SDG-uri. Și acum îi dau cuvântul domnului Șter, domnului raportor, care ne va oferi informații cu privire la ceea ce am constatat noi în urma vizitei noastre. Da, vă te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Summitul de la New York a fost un succes și înainte să ajungem noi acolo, pentru că rezultatul fusese deja convenit, practic, deci din acest punct de vedere N-a fost nevoie să stăm să ne mușcăm, să ne roadem unghiile în așteptarea rezultatului unor lungi negocieri. Nu. Cele 17 SDG-uri au fost convenite, precum și toate țintele aferente. Cât privește dinamica discuțiilor din cadrul summitului, desigur, șefii de state și de guverne și-au expus prezentările. A existat apoi un dialog cu mai puțină interacțiune, dar măcar au existat, exista posibilitatea reprezentanților Parlamentului European, doamnei președinte, să intervină în cadrul unuia dintre aceste dialoguri pentru a prezenta și poziția Parlamentului European la summitul de la New York. Cât privește agenda până în 2030, elementul cel mai important al reuniunii și al dezbaterilor purtate l-a reprezentat aspectul de punere în aplicare, respectiv de monitorizare a punerii în aplicare a acestor obiective ale mileniului, obiective globale. Deci s-a pus un accent deosebit pe partea de punere în aplicare. Și ni s-a arătat că există angajamente serioase de punere în aplicare a agendei. De exemplu, am avut o reuniune cu subsecretarul general pentru economie și afaceri economice, care ne-a spus că deși noua agendă va începe să fie pusă în aplicare abia de la 1 ianuarie 2016, deja foarte multe state membre au început deja să, le, să o includă în programele lor naționale. Deci, a fost extrem de util pentru delegația noastră să se întâlnească și cu șeful Comisiei uh, pentru Statistică a Națiunilor Unite din partea Regatului Unit cu care am discutat despre indicatori. Aceștia reprezintă următorul pas. Vorbim de vreo 300 de indicatori care vor trebui elaborați. Uh, domnia sa a fost extrem de prudent, nu ne-a spus, uh, nu ne-a dat un termen. Activitatea pe marginea acestor indicatori uh, este în curs în momentul de față, dar probabil că până prin martie vom avea deja acești indicatori care să măsoare gradul de atingere a celor 169 de ținte. Problema migrației și a crizei refugiaților au fost de asemenea luate în discuție, au fost subiecte de extrem de proeminente în cadrul dezbaterilor noastre bilaterale. Am discutat cu administratorul UNDP, cu domnul Clark, cu directorul executiv al uh, Comisiei pentru Femei a Națiunilor Unite, cu vicepreședintele Băncii Mondiale, cu subsecretarul general pentru afaceri economice și financiare și sociale, îmi cer scuze. Și în felul acesta am primit foarte multe informații interesante și despre modul în care Națiunile Unite vor monitoriza procesul. Secretariatul va veni cu o contribuție proprie la nivelul forumului politic de nivel înalt, de exemplu, pentru care este fundamental să se pregătească raportul secretariatului general, secretarului general. Am discutat cu domnul vicepreședinte Timmermans în urma reuniunii noastre, cu doamna Federica Mogherini, cu domnul comisar Minița, cărora le-am prezentat concluziile acestei deplasări a echipei Uniunii Europene în ansamblul său și domnul Timmermans a tras concluzia că Uniunea Europeană joacă un rol de lider în cadrul acestei agende până în 2030. Rezumând poziția Comisiei Europene, astfel punând accentul și pe necesitatea unei coerențe a politicilor și pe implicarea sa personală în revizirea politicilor interne ale Uniunii Europene în lumina acestei noi agende până în 2030 la nivel internațional. Domnul comisar Mimița, la reuniunea noastră de debriefing, a vorbit și despre lansarea unei consultări publice pe marginea unui nou consens european cu privire la dezvoltare. Aș mai spune de asemenea că am mai avut câteva întruniri cu reprezentanții Salvați Copii, organizației Salvați Copii. Și cred că mai devreme Beatrice s-a referit la aceasta. Cu reprezentantul special al Națiunii Unite pentru Migrație și Dezvoltare. Cu organizația USAID. Și cu reprezentanții unui ONG până eh, dincolo de 2015 precum și cu reprezentanții unei organizații numite uh, Coaliția de Afaceri în favoarea educației. Am încercat să vedem cum se poate mobiliza comunitatea internațională în vederea punerii în aplicare a acestei extrem de ambițioase agende. Și la întoarcerea din New York vă mărturisesc că impresiile noastre au fost că provocările sunt foarte mari, dar și angajamentele sunt pe măsură și că s-a lucrat foarte mult deja în această direcție, în special în cadrul pregătirii indicatorilor care vor fi adoptați probabil în luna martie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Timerman spunea că încearcă și interiorul Comisiei să doboare barierele, pentru că aceasta este într-adevăr o agendă universală și noi înșine, pe plan intern, trebuie să ne îndepărtăm barierele, să ne eliminăm barierele. Asta trebuie să facem și noi la nivelul Comisiei noastre și al altor comisii din Parlament, Parlamentul European. Prim-ministrii prezenți la această reuniune au făcut tot felul de angajamente pe marginea acestor SDG-uri. Dacă dumneavoastră aveți acum uh, întrebări observații, cereri de informații către Davo? Nu. Beatrice, dorește să intervii, te rog. Solamente señalar. Aș dori doar să punctez cele spuse de Linda, pe lângă faptul că mi se pare excelent că am reușit să abordăm din mai multe puncte de vedere cele întâmplate. Cred că una din concluziile principale uh, care reiese în urma acestui summit e faptul că guvernele trebuie să schimbe felul în care acționează. Cu alte cuvinte, știm că există instituțiile europene, știm că avem un impact mult mai redus decât ne-am dorit asupra felului în care se iau deciziile, avem influența Parlamentului, comunicăm bine cu, cu Comisia în ceea ce privește monitorizarea, dar uh, aș scoate în evidență faptul că întâlnirile, pe lângă faptul că au fost uh, pline de speranță, ne-au inspirat, de pildă, întâlnirile cu Salvați Copiii, pentru că e vorba de întâlniri cu viitorii lideri. Putem vedea uh, că avem în ce investi, avem pe ce miza, acești copii vor duce totul mai departe, dar aș dori să subliniez cele spuse de domnul uh, Wu Pong Wok. era vicesecretarul pentru economie și afaceri sociale, cel care va conduce procesul definirii acestor indicatoare și uh, punerea lor în aplicare ulterioară. Dânsul vorbea de faptul că toate țările membre ONU au semnat aceste angajamente. Nu vorbim de un lucru, uh, de hotărâre luată în spatele unor uși închise, vorbim de hotărâre la nivel global. Și în acest sens, guvernele uh, vor trebui să își schimbe modul de a gândi. Nu mai pot uh, lăsa această răspundere pe umerii ministrului de resort care ar fi el. Aceste obiective de dezvoltare durabilă presupun o abordare integrată, transversală din partea guvernelor. Trebuie așadar să oferim tot sprijinul toată inspirația necesară pentru ca guvernele noastre și parlamentele noastre să se ridice la înălțimea provocării. Mulțumesc! Obrigado, președinte. Pedro Sergio Pereira. Mulțumesc, domnul președinte. Este neîndoielnic că în prezent avem un cadru pentru dezvoltare durabilă drept care este important acum să punem în aplicare aceste obiective. La, în țările de jos am și avut, am și participat la o conferință în acest sens. Rezultatele acesteia au fost amestecate. Unele rezultate par să ne liniștească, vorbesc de cele legate de mobilizarea resurselor necesare pentru atingerea acestor obiective. Dar s-a mai vorbit aici de un aspect și anume follow-up-ul la aplicarea acestor obiective în baza unor indicatori, monitorizarea lor în baza aplicărilor în baza unor indicatori. În uh, materie de elaborare de indicatori, Comisia are o experiență bogată când vorbim despre dezvoltare durabilă în special. E bine, în cadrul acestui proces de elaborare a indicatorilor cu pricina, fără, doi, fără îndoială că această că Comisia Europeană va juca un rol foarte important. Așadar, doamnă președinte, rog Comisia să ne uh, spună cum are în vedere să participe la elaborarea indicatorilor pentru atingerea dezvoltării durabile, obiectivelor de dezvoltare durabilă. Domnul Fontini, din partea Comisiei, dacă dorește să adauge ceva pentru a răspunde, microfon, dacă se poate. Okay, uh, should be okay now. So thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Cu privire la summit N-am foarte multe de adăugat la rezumatul care ne-a fost prezentat și care a fost extrem de cuprinzător. A fost într-adevăr un summit de succes, foarte util. Nu știu dacă s-a întâmplat vreodată să fie mai mulți șefi de state și de guverne la New York. A fost o uh, atmosferă foarte pozitivă, S-a convenit încă de la începutul lui august asupra rezultatelor acestui summit, dar a fost important ca totuși să participe toată lumea pentru că a fost, asta a manifestat sprijinul amplu pentru această agendă și pentru punerea în aplicare. Acesta a fost mesajul transmis, în special din partea Uniunii Europene cu toată tăria, prin prezența vicepreședintelui Timmermans, înaltului reprezentant doamna Mogherini, prin prezența domnului comisar Mimița și a delegației dumneavoastră care, de la dumneavoastră care a avut, deci, un impact important la New York. Și acum, pentru a răspunde întrebării ce a fost adresată uh, comisiei, mai întâi aș dori să spun că, desigur, este foarte importantă punerea în aplicare a acestei agende. Pentru asta e nevoie de stabilirea unor indicatori este fundamental acest lucru pentru a putea măsura ce anume s-a putut pune în aplicare. Când am negociat această agendă la New York, am ajuns la un rezultat foarte clar în materie de ținte și obiective, dar în ce privește indicatorii s-a hotărât atunci să lăsăm stabilirea indicatorilor în seama unui proces interguvernamental, care urma să fie condus de Comisia pentru Statistica Națiunilor, Uniunii, Națiunilor Unite, care se ocupă de acest lucru. La momentul respectiv, s-au considerat că nu ar fi eficient să se demareze o dezbatere pe marginea unui foarte mare număr de indicatori într-un cadru interguvernamental la New York. S-a hotărât ca acest lucru să fie lăsat la nivelul mai tehnic al unui proces care să implice statisticienii din întreaga lume. Rezultatele acestui proces tehnic vor fi apoi transmise înapoi către Națiunile Unite în luna martie, unde vor fi luate, luate în dezbatere și adoptate în cazul adunării generale a ONU. Acesta este procesul în curs în prezent. Noi am participat la procesul acesta prin uh, Eurostat și prin diferitele oficii de statistică din câteva state membre, vreo 5-6, care fac parte din acest uh, grup de interagenții, grup interagenții uh, de statistică. Deci, la nivel tehnic, există o activitate pentru stabilirea acestor indicatori, dar ei au și o dimensiune politică, pentru că trebuie să reflecte corect obiectivele agendei. În acest sens, poziția noastră este aceeași. Am organizat aici la Bruxelles săptămâna trecută o reuniune tehnică cu experți din statele membre, atât pentru partea de politică cât și pentru partea de statistică și cu participarea și a Eurostat, pentru ca Eurostat să audă punctele de vedere atât din partea statisticienilor, cât și din partea celor care reflectă punctul de vedere politic în cadrul acestui grup. Acesta e procesul pe care îl parcurgem în prezent și aș mai spune că vorbim de niște indicatori conveniți la nivel internațional, dar pe lângă ei vor veni și indicatori regionali și fiecare țară își va elabora proprii indicatori naționali. Deci vom avea indicatorii aceștia pe trei niveluri, cu trei cercuri concentrice. Indicatorii internaționali, apoi regionali și apoi naționali. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. The indicators meeting was very interesting, the one that we had, and there are some very interesting indicators being developed avem niște indicatori foarte interesanți uh, în ceea ce privește dezvoltarea de pildă, răspunderea democratică a guvernelor, lucruri pe care nu le măsurăm de obicei. Și cred că putem să invităm președintele acestei comisii odată la Bruxelles, pentru că uh, comisia este bazată la Londra. Aș dori înainte de toate să-i mulțumesc delegației de la New York, care a pregătit totul. Eu mulțumesc lui Cristian Măsăv și personalului de acolo care au pregătit un program excelent. Da, vă rog. Da, și eu mă alătur spuselor tale. Mulțumesc și eu comisiei și lui Cristian și secretariatului în ceea ce privește indicatorii Aș dori să menționez președintele Comisiei de Statistică, Gaspar a amintit deja acest lucru, chiar dacă e un aspect tehnic, aș spune că are o importanță politică și nu putem uita faptul că în cele din urmă poate o comisie generală va trebui să adopte acești indicatori. Am discutat acest lucru în mod informal, rămâne de văzut, dar trebuie să urmărim uh, cum va evolua totul. Un al doilea punct pe care aș dori să-l discut am discutat deja despre la întâlnirea coordonatorilor și anume care va fi rolul Parlamentului European în monitorizarea acestui proces. Linda, tu vorbeai de faptul că trebuie să reorganizăm activitatea Parlamentului și va trebui să ținem cont de toate acestea atunci când venim cu o propunere referitoare la viitorul rol al Parlamentului European în ceea ce privește monitorizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Mulțumesc foarte mult! Misiunea a fost uh, excelentă, iar acum trebuie să facem astfel încât toate aceste obiective să devină realitate. Am o comunicare importantă de făcut referitoare la uh, ziua de mâine, votul de mâine dimineață, referitor la punerea în aplicare a recomandărilor din 2010 ale Parlamentului privind standardele de mediu și sociale. Votul așadar va fi amânat. Nu vom vota, prin urmare, la ora 9, Vom începe întâlnirea noastră la 9 și jumătate cu întâlnirea cu parlamentele naționale. Vom începe așadar mâine la 9 și jumătate. Secretariatul va trimite un e-mail tuturor membrilor, asistenții, vă rog să le comunicați eurodeputaților că mâine la ora 9 nu va avea loc votul, foarte important. Am încheiat întâlnirea de astăzi și vă voi vedea mâine la 9 și jumătate. Vă mulțumesc, uh, doamna președintare, am abilitatea de a mulțumi și interpreților pentru, uh, odată, terminăm mai repede ședința. Vă mulțumesc!